Bună ziua, stimați colegi! Aș dori să începem reuniunea noastră. Aveți înaintea dumneavoastră proiectul de ordine de zi. Putem să-l adoptăm? Da? Atunci trecem mai departe la CARS 2020, examinarea amendamentelor. Știu că domnul Vlaseg își cere scuze că nu este astăzi alături de noi. Domnule Bradburn, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi citi o declarație pe care mi-a trimis-o domnul raportor. Da, își cere scuze pentru că nu poate să fie astăzi la Bruxelles. În ceea ce privește acest aviz, uh, Domnul Vlasac salută munca raportorilor și a celorlalți colegi care și-au adus contribuția la această discuție. Amendamentele au arătat faptul că există o bunăvoință în ceea ce privește consolidarea performanței producătorilor de autovehicole din Uniunea Europeană. De asemenea, se dorește protejarea locurilor de muncă, care sunt acum în pericol. Raportorul salută acele amendamente care cer o abordare coerentă din partea Comisiei spre Comisie, bazată pe o evaluare a a propunerilor legislative individuale, de exemplu de la amendamentele 4 la 42. Domnul Vlasic este de acord cu importanța pe care o are cercetarea neutră tehnologic din, pentru competitivitatea europeană mulțumește pentru definiția în ceea ce privește infrastructura alternativă și faptul că se acordă o atenție mare a armonizării globale a standardelor tehnice în amendamentul 31. Amendamentul 7 trebuie să fie subliniat, pentru că aici se cere schimbarea comportamentului consumatorilor. Apoi ajungem la amendamentele care, din, după părerea raportorului, merg prea departe decât scopul acestui raport. Domnul Vlasek subliniază din nou importanța de a nu interveni prea mult în felul în care producătorii de mașini vor să ajungă la țintele care există în legătură cu emisiile de dioxid de carbon toți producătorii trebuie să fie încurajați mai departe spre cercetare. Aerodinamica ar fi un exemplu și cercetare în alte domenii, cum ar fi cauciucurile, motoarele și așa mai departe. Acestea ar putea să ducă la o încetinire în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule Bradburn, din partea domnului Vlasek. Mă uit la raportorii din umbră. Domnul Groș, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Da, colegul Ferber este încă în München, însă Ține să vă comunic că, în linii mari, acesta salută raportul nostru de astăzi și mulțumește pentru acest raport. Dumnealui a depus patru amendamente în care din nou subliniez faptul că noi, PP-ul, sprijinim raportul Cercetarea și inovarea, acest domeniu este unul care trebuie să fie sprijinit. Știm, trebuie să știm unde există probleme și știm și anume e nevoie de mai multă muncă asupra infrastructurii și acest lucru este valabil pentru toate domne, domeniile. Pentru energia alternativă înseamnă și că e nevoie de o armonizare, de o standardizare care să fie prevăzută, pentru că și în acest sens există pericole și anume că piața nu se poate dezvolta așa cum trebuie, pentru că lipsește interoperabilitatea de care e nevoie și cunoaștem bine aceste probleme din alte domenii ale transportului. Ține să ne atragă atenția că trebuie să nu fim restrictivi, ci proactivi să sprijinăm acest sector, însă nu trebuie să scăpăm din vedere alte domenii și pe acest aspect pune accentul, să ajungem la țelurile pe care ni le-am propus. Există diferiți actori care trebuie să fie și ei implicați pe perioada negocierilor, nu doar producătorii. Și apoi, pe viitor, de la nivel economic, clar, viitorul se află aici, la nivel european. Însă trebuie să sprijinim și poziția Europei în acest domeniu. De aceea să nu se ajungă la măsuri mult prea restrictive. Credem că direcția e bună, provocările le cunoaștem și de aceea noi vom sprijini pe viitor acest raport. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Alcadrau, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră se află în drum spre Parlament, dar m-a rugat să îi țin acum locul, foarte pe scurt, pentru că, din păcate, trebuie să spun că noi regretăm faptul că raportorul nu a acceptat niciunul dintre amendamentele depuse de noi. Și mai mult, nu am avut posibilitatea de a avea o discuție cu raportorul. Nu a existat niciun fel de reuniune a coordonatorilor din umbră. Acest fapt ne-a surprins, de aceea nu, au, nu s-au făcut propuneri de amendamente de compromis. Noi credem că nu așa ar trebui să se lucreze. Însă, oricum, vom vedea care va fi rezultatul votului de mâine. Prin amendamentele noastre, noi doream să aducem un echilibru între pilonii planului de acțiune, să punem accentul asupra unei dezvoltări durabile, și asupra creșterii. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, am fi dorit să fim coerenți cu poziția Parlamentului în ceea ce privește CARS și regulamentul privind um, emisiile de dioxid de carbon de acum câțiva ani, și anume 2017 să fie termenul pentru, pentru noul regulament CARS. Aici Asta doream noi să facem prin amendamentele noastre, să mergem mână în mână cu cele ce au fost deja decise, nu s-a ținut cont de ele și ne pare rău, însă oricum mulțumim și sperăm că puteți adapta lista de vot conform celor spuse. Mulțumesc, doamna Meissner. Din păcate, nici raportorul nostru din umbră, doamna Grisberg, nu este aici și mi-a dat un document în franceză să-l citesc. Natalie Grisbeck se Natalie se scuză pentru că nu poate fi prezentă astăzi, pentru că este reținută în circumscripția sa electorală pentru angajamente stabilite cu mult uh, timp în urmă. Câteva observații preliminare. Europa este în criză în primul rând, pentru că industria sa este în punctul mort. Reînnoirea industriei europene depinde așadar de sprijinul pe care îl va acorda Uniunea Europeană sectorului industrial și uh, ajutorul deja existent care se va putea acorda industriei uh, automobilelor. Aceasta este provocarea zilei de mâine. Cercetarea și inovarea trebuie să fie um, pe primul plas. S-au depus uh, la acest raport 52 de amendamente, multe dintre acestea sunt foarte bune și doamna Grisbeck uh, le sprijină în uh, mare măsură. De asemenea, își, își exprimă o anumită reticență în legătură cu amendamentele care recomandă stabilirea de acum până în 2017 un obiectiv de emisii de CO2 între 68 și 78 uh, de grame pe kilometru. E vorba de amendamentul 26 al domnului Teller și 27 din partea raportoarei socialiste. Notează că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să nu se oprească și că industria noastră este în criză și că nu uh, trebuie să fie penalizată și mai mult decât a fost până acum. De asemenea, Natalie Grisbeck cere un vot pe părți în legătură cu amendamentul 14 al domnului Vlasac. În acest amendament, domnul Vlasac spune că trebuie să luptăm împotriva lipsei de siguranță pe drumurile europene. Deși susține acest principiu, partea a doua în legătură cu limitarea vitezei nu este susținută, doamna Cristac. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Meissner. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Meissner. La fel, pe franceză aproape la fel de bună ca a mea. Domnule Kramer? Are cuvântul comisia acum. Doamna Coxova? Da, vă mulțumim foarte mult pentru amendamente, mulțumim pentru munca care a fost făcută. Până acum nu avem comentarii, Poate pot să spun doar faptul că există câteva amendamente care cer să acționăm la situația economică dificilă în care ne aflăm. Probabil că astfel ar trebui să fie ajustat raportul. Situația economică din sectorul automobililor evoluează în fiecare an. Acum evoluția e puțin mai optimistă, așa că există o rază de speranță, așa că probabil nu trebuie să existe o perspectivă atât de critică. Mulțumim foarte mult, Filip, nu știu dacă ai ceva de spus, însă dorim ca acest mesaj să ajungă la raportor. Mă îngrijorează faptul că nu a avut loc o reuniune cu raportorii din umbră. Să-i transmiteți acest fapt, pentru că nu e felul în care muncim noi de obicei, dar ne aflăm acum în punctul în care ne aflăm. Bine, votul va avea loc mâine. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi care e următorul, supraveghere a frontierelor maritime externe. Este raport din propria inițiativă al doamnei Grisbeck sau va ajunge aici de la o întâlnire foarte importantă sau din nou vă dăm cuvântul dumneavoastră. Da, din nou în franceză. Bun, doamna Meissner din partea doamnei Grisbeck în ceea ce privește frontierele maritime externe. Dic. Așa cum uh, se vede din titlul regulamentului, e vorba de un text referitor la frontierele externe ale Uniunii Europene, care ține, prin urmare, de competența Comisiei Libe. Chiar cu foarte multă uh, bunăvoință, uh, trebuie să recunoaștem că dimensiunea transportului este mai mult decât limitată. Dimensiunea transport legată de raport uh, se referă la um, cercetare, salvare și coordonare. În legătură cu aceste două aspecte și-a concentrat um, eforturile doamna Grisbeck. Formarea gardienilor de frontieră pentru a asigura asistența oferită persoanelor uh, aflate în situații uh, dificile. În ceea ce privește amendamentele, au fost uh, depuse 17. Majoritatea sunt uh, susținute, doamna Grisbe, cu excepția a 6. 3, 6, 17 și 18, domnul Danelis, 19 și 21, Taylor și unul al domnului Fit Anța, mm, amendamentul 14. Fără a intra în uh, detalii, Absența de susținere din partea doamnei Grisbeck uh, este pentru că 14 nu se, amendul 14 nu, nu uh, se ocupă de dimensiunea transporturi și pentru că um, e vorba de protocolele de intervenție a unităților participante în cazurile de control ale vaselor. 17, 18, 19 și 20. Uh, sau se dorește uh, suprimarea unei definiții de la amendamentul 10. Cam acesta este esențialul. Ok. I take it, Mr. Grosch. Mulțumesc domnul Groș în numele PP și după aceea domnul El Cadraui în numele socialiștilor și democraților. Da, mulțumesc domnule președinte și acum cer scuze din partea domnului Fidanța. Din fericire nu mi-a trimis un text în italiană, dacă ar fi fost așa ați fi înțeles foarte puține. Uh, În, în linii mari, acesta salută raportul în discuție. Spune că punctele principale, cum ar fi formarea și standardizarea uh, echipamentelor medicale, sunt puncte foarte importante. Trebuie să se țină cont de aceste aspecte și pe parcursul cercetării, de exemplu în programul Orizont 2020. De asemenea, e important să existe un schimb de informații care să fie mai bine format. Apoi a făcut și niște amendamente în care e de părere că nu trebuie să ne limităm la transport, ci să ne concentrăm și pe valoarea adăugată în timpul schimbului de informații. Acestea sunt amendamentele pe care le-a făcut și explică de ce? Nu pentru a merge pe calea deschisă pe de Comisia Libă, ci pentru a aduce o clarificare a tuturor aspectelor. Mulțumesc! Mr. al khadraoui for Mr. Danelli. Domnul al khadraoui pentru, domnul, pentru domnul Danelis, dar domnul Danelli chiar sosește, nu o să vorbesc în limba greacă. Îmi cer scuze dinainte. În primul rând, Grupul nostru și raportorul nostru din umbră aș dori, aș dori să mulțumesc raportorului pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Obiectivul uh, deciziei Consiliului din decembrie 2010 și a propunerii de regulament pe care o discutăm astăzi era să uh, trateze uh, obiective legate de partea operațională a Frontex, mai ales statele membre și ONG-urile au exprimat îngrijorări în ce privește protecția drepturilor fundamentale în domeniul operațiunilor pe mare propunerea Comisiei a încercat să țină cont de aceste uh, preocupări, mai ales prin articolul 4 cu privire la drepturile fundamentale și uh, prin amendamentele uh, depuse, textul a fost îmbunătățit și se adaugă prevederi cu privire la uh, acordarea de ajutor uh, medical în timpul operațiunilor pe mare. Însă trebuie să fim prudenți, uh, mai ales în ce privește operațiunile legate de supravegherea pe mare. E foarte important ca principiile să fie respectate Uh, mai ales în ce privește, dar decizia uh, trebuie să fie la latitudinea echipajului respectiv. Avem nevoie însă de un cadru comun care să protejeze drepturile fundamentale și care să se asigure că statele membre participă activ și să avem o interpretare comună a legislației internaționale. Deci, pe scurt, suntem de acord cu uh, propunerea raportorului. Mulțumim încă o dată pentru cooperare. Mulțumim. Michael, continui pe această temă, da, domnul Kramer. Da, și din partea domnului Kit Taylor, raportorul nostru care nu se află în sală, spun următoarele. Suntem în linii mari de acord cu raportul Grispec. Am făcut un amendament în ceea ce îi privește pe refugiați. Credem că nu este posibil să există o situație în care nu sunt îngrijiți aceștia. În primul rând, aceștia trebuie să primească ceva de mâncare și apoi, în funcție de, statul, de statutul pe care îl vor avea legal, ilegal, vedem ce se întâmplă. Știm cazuri în care pur și simplu aceștia au fost ignorați, dar aici vorbim de un act umanitar și acesta trebuie să fie mai puternic față de tot ceea ce urmează să se întâmple după aceea. Mulțumesc! Thank you, Michael. Mulțumesc, Michael! În numele Comisiei, doamna Healy are acum cuvântul. Mulțumesc, uh, bună ziua tuturor! Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru aceste, aceste um, uh, propuneri de amendament. Aș dori să fac două observații de ordin general. În primul rând, observație pe care am făcut-o înainte, când uh, raportoarea și-a prezentat proiectul de aviz, e vorba de amendamentele legate de echipament și prevederile la bord. E vorba de un amendament care pentru noi e foarte important și aceasta uh, din motive de uh, siguranță al navigației și al uh, securității persoanelor care sunt salvate, dar credem că am putea avea și un cadru comun pentru operațiunile maritime și uh, Uh, prevederile în amănunt, uh, tot ce, uh, toate prevederile suplimentare, alimentația, păturile și așa mai departe, ar trebui să fie la latitudinea unităților care participă la operațiunile de salvare. Aș dori să Mm, vă mai atrag atenția uh, asupra amendamentului 14 cu privire la acordurile bilaterale. E vorba de prevederi legate de drepturile fundamentale. Aici trimiterea la acordurile bilaterale considerăm noi e nu neapărat necesară, pentru că ideea e că statele membre nu sunt scutite de obligația lor legate de netrimiterea înapoi și protecția drepturilor fundamentale, indiferent de orice acord uh, bilateral pe care îl pot uh, avea cu orice țară terță. Și, în fine, obligațiunile de raportare e un domeniu uh, care ar trebui să fie mai bine aprofundat pentru a vedea cum putem să ne îndeplinim această obligație. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Meissner. Mai aveți ceva de adăugat? Nu, nu mulțumesc. O să transmit informațiile mai departe. Bine, Aș dori să le reamintesc colegilor că mâine vom vota pe marginea acestui aviz. Acum va trebui să facem o pauză până la fără un sfert. Când vom începe cu raportul domnului Bach? N-aș dori să începem cu acest raport, uh, având în vedere că raportorii din umbră nu sunt în sală, deci facem o uh, pauză scurtă de 20 de minute și îi rog pe consilierii din partea grupurilor politice să uh, îi găsească pe deputați. Eu și vicepreședintele uh, vom fi aici, uh, dar în orice caz uh, scaunele deputaților sunt goale și dacă îi puteți aduce ar fi super. Mulțumesc! Okay, colleagues, I'll... Dragi colegi, reluăm. Ne reluăm lucrările. Următorul punct de pe ordinea de zi fiind revizuirea regulamentului modificarea regulamentului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare, raportul Bach și după aceea o să rog pe domnul Mayer să vorbească din partea Comisiei IMCO înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră și de a lansa dezbaterea. Deci, uh, revizuirea regulamentului privind răspunderea operatorilor de transport aerian, privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor. Domnul Bach. <clears throat> domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. În următoarele minute vă voi da niște informații în ceea ce privește propunerile pe, le-am pe care le-am făcut eu, în ceea ce privește regulamentul pentru drepturile pasagerilor aerieni și vă voi explica mai bine punctele importante. Așa cum am spus și în începutul raportului meu, direcția spre care merg e o clarificare și o consolidare a drepturilor existente documente. Cred că situația de astăzi, așa cum arată ea acum, nu e una mulțumitoare există o punere în aplicare care nu e conformă, nu e aliniată și există foarte multe goluri și neclarități. Dacă analizez cu atenție propunerea comisiei, trebuie să constat că față de situația actuală, aceasta nu aduce o plus valoare pentru pasageri. Aș dori să vă și dau niște exemple în acest sens. O întârziere prelungită care ar duce, la, ar duce la un drept de compensare, de la cele 3 ore care există astăzi sau 5 au fost prelungite spre 9 sau chiar 12 ore. Limitarea obligației de cazare atunci când există situații excepționale de la 3 nopți pe 100, la, sunt de 3 nopți pe 100 de euro. Apoi, în ceea ce privește uh, re, rerutarea, trebuie să treacă 12 ore în care compania principală are dreptul să asigure acest zbor. Apoi nu există reguli în ceea ce privește transparența prețurilor și insolvența companiilor aeriene. Toate aceste puncte le-am propus având în vedere interesul pasagerilor. Am în vedere următorul principiu pasagerii care sunt în cauză nu își cunosc automat din partea companiilor aeriene drepturile pe care le au. Aceștia trebuie să se informeze individual, să vadă ce drepturi au atunci când au de-a face cu companii internaționale foarte mari. Clienții se simt depășiți de complexitatea întregii proceduri, așa că, din cauza prețurilor mari și a poverei rezultate, cei mai mulți dintre ei nu ajung într-o situație în care să apeleze la justiție astfel încât să le fie respectate drepturile. Dacă comparăm cifrele, atunci putem să vedem situația mai concret. Doar în cazul a 1% din toate zborurile din domeniul de aplicare rezultă probleme în care există drept de despăgubire. Doar 2% dintre pasagerii care au dreptul la despăgubire chiar și cer această despăgubire. La 100 de zboruri a 100 de pasageri ar însemna că 2 din 10.000 de pasageri se află în această situație. Și nici așa nu este sigur că cei doi pasageri într-adevăr își cer drepturile. Povara financiară pentru companii cred că este în acest moment destul de redusă, după părerea mea. M-a uimit foarte mult o declarație din propunerea comisiei și citesc costurile ridicate împing companiile aeriene să își minimizeze costurile în ceea ce privește respectarea legislației și să încerce să nu respecte drepturile pasagerilor. Așa că mă întreb aici eu, are o recunoaștere a faptului că companiile din punct de vedere al cost, din cauza costurilor nu respectă legislația și că ar trebui ca legislația să fie ajustată cererilor companiilor aeriene, cred că lucrurile nu pot să stea așa. Ceea ce s-a întâmplat a dus la o jurisprudență voluminoasă în ceea ce privește drepturile pasagerilor la Curtea Europeană de Justiție. S-au înregistrat până acum 39 de astfel de proceduri și voi menționa două dintre ele, de exemplu hotărârea Sturgeon din 2009, prin care s-a hotărât că în cazul întârzierilor foarte mari pasagerii au dreptul la despăgubiri. Acest uh, caz a fost consolidat prin cazul Nelson. Comisia a ținut cont de aceste două hotărâri, dar le-a și diluat în parte. În cazul Sturgeon se prevedea o despăgubire după trei ore, dar în propunerea comisiei, ținând cont de distanță, s-a ajuns de la 5 respectiv 9 ore pentru această despăgubire. Prin aceste exemple concrete, cred că putem avea o situație mai clară. De exemplu, dacă există un zbor de la uh, Londra la New York, la, în care trebuie să se ajungă New York la ora 15, vorbim de o întârziere de 11 ore, se ajunge abia la a doua zi, la două dimineața acolo. Conform uh, regulamentului existent, nu există niciun fel de drept de despăgubire în acest sens. De aceea eu doresc o modificare și astfel încât să existe drept la despăgubire după 3 ore întârziere pentru zboruri în interiorul Uniunii și 5 ore de întârziere pe distanțele lungi. Armonizarea acestor factori și și în ceea ce privește sumele de despăgubire ar trebui să fie de la 3500 de kilometri la 300 de euro și 600 de euro pentru zboruri de peste 3500 de kilometri, astfel încât să există o mai bună claritate pentru consumatori. Un alt, o altă cauză foarte importantă a fost cea hotărârea Valentin Herman din 2008. Acesta stabilește faptul că defecțiunile tehnice nu pot să facă parte din circumstanțele excepționale. În uh, raportul meu confirm acest fapt și anume că problem, defecțiunile tehnice fac parte din evenimentele care au loc foarte des în cazul companiilor aeriene și că pot fi considerate circumstanțe excepționale doar în cazuri de forță majoră. Apoi, Pasagerii nu își cunosc pe deplin drepturile, tocmai de aceea am încercat să consolidez obligația de informare și de asemenea și prezența unui partener de discuție din partea companiilor aeriene în aeroporturi, astfel încât pasagerii să poată să primească informații și ajutor. Un, uh, un capitol interesant, important, e și, e și acel al transparenței prețurilor. Încă de la rezervare trebuie ca informațiile să fie foarte clare. Am făcut și propuneri în acest sens ce se poate îmbunătăți, astfel încât nici pe parcursul rezervării să nu existe neclarități. Astfel s-ar împiedica faptul că unele companii aeriene la tipărirea unui uh, tichet de îmbarcare la aeroport cer o anumită taxă care duc la creșterea prețului biletului și de asemenea și faptul că Câteodată pasagerii nu au voie să ducă în avion umbrela, mici cumpărături, haina și așa mai departe, fără a achita o taxă. În ceea ce privește cazurile de insolvență, merg pe aceeași cale pe care au mers și alte rapoarte și rezoluții ale Parlamentului. Și anume, pasagerii trebuie să fie asigurați în caz de insolvență a, a companiilor aeriene. Amendamentul 42 oferă un spațiu de manevră companiilor aeriene și anume cum să, cum să aibă loc această asigurare dacă să existe, de exemplu, un fond de asigurare în acest sens. Apoi, la întârzierile pe pistă. Cred că cele 5 ore prevăzute de comisie sunt mult prea mult și de aceea eu am propus ca după 2 ore pasagerii să aibă voie să părăsească aeronava. Vreau să subliniez faptul că raportul meu e unul echilibrat și de aceea vreau să spun că există și dispoziții care vin în întâmpinarea companiilor aeriene. De exemplu, pentru politica no Show, în cazul în care există un bilet care a fost plătit, dar pasagerul nu poate fi împiedicat să facă a doua parte a zborului în cazul în care nu a făcut prima parte a călătoriei. Dacă Cred că aici se merge prea departe. Un alt exemplu are de a face cu zborurile de legătură pierdute. În primul rând, responsabilitatea ar trebui să fie a primei companii aeriene, care e cea care a cauzat această întârziere. Și aici, în cazul unor întârzieri um, nu foarte mari, trebuie să existe totuși un drept de compensare. Dar când se depășesc 3, respectiv 5 ore de întârziere, se ajunge mult mai târziu la destinație, atunci trebuie să existe un drept la compensație corespunzător. Alte aspecte au de-a face cu punerea în aplicare. Aici am propus niște măsuri și am legat textul și cu uh, directiva care există privind soluționarea alternativă a conflictelor. Astfel, statele membre trebuie să aibă autorități de mediere și de soluționare a conflictelor, însă nu trebuie să fie închisă calea spre justiție a, a, a pasagerilor. Pentru pregătirea raport am discutat cu foarte mulți actori și cu părțile implicate și am ascultat care sunt argumentele acestora. M-a deranjat următorul fapt. Există în parte o poziție negativă a anumitor reprezentanți a industriei. Am avut impresia că aceștia văd pasagerul ca fiind un obstacol în ceea ce privește o, produ o producere lină a kilometrilor pe cap de pasager. Acest lucru mi s-a părut foarte deranjant și eu cred că, într-adevăr, trebuie să te simți ca un oaspete la bord, dar pentru aceasta trebuie să îți fie respectate drepturile. Aștept cu nerăbdare reacția colegilor și sunt sigur că în următoarele săptămâni vom discuta foarte mult pe diferitele puncte. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you, Mr. Mr. Meyer for IMCO. Ja, vielen Dank. Din partea IMCO, domnul Mayer. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul meu din Comisia IMCO se află acum la traducere și vă va sta la dispoziție în toate limbile. Însă mă bucură cele auzite de la domnul Bach, pentru că încă de la început a existat o unanimitate și de aceea eu sunt foarte convins de cele auzite acum. Comisia IMCO este implicată pentru protejarea drepturilor consumatorilor. Pe asta ne axăm noi dar totul ținând cont și de interesele legitime ale companiilor. E clar însă că e nevoie de o simplificare, nu de o împărțire mult prea mare, ci o împărțire în două, cum ne, cum ne exemplificat și colegul nostru. În ceea ce privește sumele, acestea trebuie să fie astfel uh, prevăzute încât să se țină cont de prețul biletelor. De exemplu, se plătesc 90 de euro pentru un, bițel, pentru un bilet, dacă cineva vrea să zboare pe puțin bani, atunci nu trebuie să poată să ceară niște compensații deosebit de mari. Deci trebuie să existe această limitare la prețul biletului, ținându-se cont și de prețurile adiacente. Apoi, cred că există formulări nu foarte clare în ceea ce privește aceste sume de despăgubire. În ceea ce privește o echilibrare a despăgubirilor, trebuie să fie foarte clar cine cât poate să ceară și apoi, dacă există costuri suplimentare, să se poate cere o sumă mai mare. Apoi, în ceea ce privește întârzierea pe pistă, sunt în totalitate de acord cu cele spuse de domnul Bach. Apoi, în ceea ce privește întârzierile, și aici suntem în acord. Mai sunt câteva puncte asupra cărora doresc să fac observații. Mai există aspecte care țin de dreptul național. Eu cred că ar trebui să avem o legislație europeană, astfel încât neclaritățile de la stat la stat pe piața internă să fie elimitate. Apoi, ce a fost foarte greu și anume lista privind circumstanțele excepționale. E clar că există circumstanțe excepționale. Comisia a încercat să le formuleze mai clar, dar, după părerea mea, nu au reușit. Problemele tehnice, cum spunea și domnul Bach, trebuie să fie și acestea formulate mai clar. De exemplu, doar în afară de ceea ce e în mod normal, ceea ce în mod normal face parte dintr-un control și anume ce e o problemă tehnică și ce nu, tot ce nu ține cont de compania aeriană. E circumstanță excepțională. Orice ține cont de ea ține de companie și nu trebuie să afecteze pasagerii. Apoi, probleme din cauza vremii nefavorabile, întârzieri ale aeronavelor. Aici situația e una complicată. A existat un caz de curând, mi s-a spus că există uh, condiții nefavorabile, meteo, dar lucrurile nu erau așa. Pur și simplu exista un blocaj și trebuia să se renunțe la câteva dintre zboruri, astfel încât acel blocaj pe pistă să fie redus. Sunt niște hotărâri pe care le au companiile și nu au de-a face cu condițiile meteo, de aceea e nevoie de o formulare mai clară. Apoi, informațiile și modalitățile de depunere de, ale plângerilor. Aici nu există nimic foarte clar, e vreau să se formuleze foarte clar pentru pasageri cazurile în care aceștia pot să depună plângeri. Am cerut clarificări, am primit uh, câte ce am primit un răspuns și anume am cerut niște documente, mi s-a spus că țin cont de documentația internă și nu îmi pot fi puse la dispoziție și doar în cazul în care se ajunge în justiție, atunci pot să fie văzute aceste documente. Ei bine, stimați colegi, așa ceva nu se poate. Pasagerii trebuie să poată să aibă la dispoziție toate informațiile astfel încât să poată decide dacă se pot prezenta la tribunal sau nu și nu să aibă acces la ele abia când procesul a fost deja demarat la tribunal. companiile încearcă atunci când e vorba de despăgubiri, încearcă ca drepturile pe care noi le-am stabilit deja să le ocolească. Nu doar se încalcă dreptul, e vorba de o încălcare a dreptului european. Și de aceea și aici îmi doresc un, un acces mai liber și, și posibilități de sancțiune. Apoi, despăgubirile și moneda. Cred că aici lucrurile sunt mai dificile. Dar cred că ar trebui să fie în euro, să facem niște rotunjiri, să avem niște cifre mai ușor de manevrat. În Marvă, mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat aici să vă vorbesc în comisia dumneavoastră. Cred că am ajuns la multe puncte comune, mai există anumite puncte pe care trebuie să le clarificăm, dar cum zicea și colegul nostru, vom discuta astfel încât să ajungem la o propunere bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Maier. De la grupul socialist. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul, domnule președinte. În general, doream să salut uh, eforturile deosebite ale colegului nostru Bach. Vreau să-i mulțumesc pentru că a dorit să țină cont și să îmbunătățească uh, părțile propunerii care trebuiau îmbunătățite. Întotdeauna în ideea de a apăra drepturile pasagerilor și, în același timp, axându-se pe clarificarea și simplificarea lucrurilor, pentru că siguranța juridică este esențială pentru toate părțile implicate. În general, um, sunt um, încântată de mai multe dispoziții care sunt favorabile consumatorului și, și utilizatorului, inclusiv uh, persoanelor cel mai uh, vulnerabile, respectiv persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. Extinderea definiției refuzului um, la îmbarcare problema legată de uh, protecția pasagerilor în, caza, în cazul falimentului unei companii și obligația fiecarei companii de a asigura o persoană de contact în toate aeroporturile, aeroporturilor um, deservite, uh, merg în sensul bun. În ceea ce privește diferitele întârzieri, cred că putem ajunge la un acord, chiar dacă um, uh, nu putem acum să discutăm problema modului. Calculul um, întârzierilor și eliminarea întârzierilor de două ore înainte de preluare sunt uh, chestiuni care trebuie tratate. Întârzierea de 15, 30 de minute, chiar și 45 nu ar trebui să uh, justifice neapărat obligația uh, de a um, oferi băuturi răcoritoare. Acest raport poate să genereze uh, riposte din partea companiilor uh, aeriene, mai ales în ceea ce privește pragurile uh, dincolo de care se acordă dreptul la despăgubiri. 5, 3 sau 15 ore. Trebuie um, eliminată și a doua tranșă referitoare la zborurile de mai mari de 5.000 de kilometri. În cadrul acestor despăgubiri, uh, apreciez dorința de a încadra posibilitatea de a ajunge la acorduri voluntare, pentru că acest lucru poate fi mai interesant decât uh, pentru pasageri decât rambursarea. În ceea ce privește uh, Dispozițiile referitoare la zborurile de corespondență sunt pentru transferul răspunderii uh, preluării către compania responsabilă pentru întârziere. Însă, în ceea ce privește despăgubirea, cred că trebuie să mai discutăm despre modul în care se fac acest lucru, atât în termen de sumă, cât și legat de uh, durata întârzierii. Cred că ne putem uh, gândi la o strategie de informare mai eficientă uh, a uh, pasagerilor legate la timpul de corespondență. E bine că s-au făcut clarificări, ele sunt interesante, dar cred că putem încerca să păstrăm anumite dispoziții pentru a um, încerca să nu um, se, um, ca operatorii care îi preiau pe pasagerii uh, redirecționați să nu uh, poată introduce tarife prea mari. Mai sunt și alte chestiuni interesante în raport. Sunt uh, pentru cele referitoare la planul de gestiune a urgențelor și cred că trebuie să clarificăm rolul pe care trebuie să-l joace fiecare actor, aeroporturile, companiile și autoritățile publice în funcție de fiecare circunstanță. În ceea ce privește un alt punct sensibil și anume refuzul la îmbarcare pentru uh, întârziere, uh, cred că putem uh, clarifica acest lucru și trebuie să permitem companiilor să repună în vânzare uh, locul uh, în avion după ce se asigură că pasagerul nu dorește să uh, continue călătoria. Dar acest lucru să fie uh, și pentru uh, să se aplice și zborurilor de corespondență, nu neapărat uh, numai uh, zborurilor dus întors. În ceea ce privește bagajele, uh, sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește uh, pungile de la duty free și uh, instrumentele uh, muzicale. Putem să uh, adăugăm la uh, un bagaj la cel înregistrat. Uh, În ceea ce privește transparența și informarea, salut dorința de a um, armoniza formulele de reclamație, dar uh, trebuie ca uh, acesta să fie disponibil în limbi și formate care să fie uh, clare. Este util faptul că s-au clarificat răspunderile legate de coordonarea, de, de comunicarea coordonatelor personale, datelor personale. Toți uh, pasagerii trebuie să cunoască consecințele practice uh, legate de um, refuzul de a-și datele personale. În ceea ce privește circumstanțele excepționale, raportorul a ales um, să vorbească despre anumite, despre, să vorbească despre hotărârea Valentin, să țină cont de ea, este o îmbunătățire aceasta. Personal, cred că circumstanțele extraordinare sunt um, cele care de fapt nu țin de controlul companiei aeriene și care în orice caz nu au putut fi uh, evitate chiar dacă s-au luat toate măsurile rezonabile. Sunt uh, de acord să se uh, crească puterea de sancțiune a autorităților și cred că trebuie să existe armonizare între state, pentru că trebuie să existe și echitate și drepturi uh, pentru companii. În general, cred că vom găsi soluții bune. Îi mulțumesc încă o dată raportorului pentru eforturile depuse și în calitate de raportor din umbră în Comisia de Transporturi și ca vicepreședinte a Comisiei IMCO, însărcinată cu drepturile consumatorului, sunt convinsă că putem găsi un echilibru, pentru că pasagerii um, sau invitații la bord, ca să reiau termenul uh, terminologia germană, um, trebuie să fie uh, mulțumiți și ei vor fi mulțumiți dacă văd că sunt mai siguri. Ei vor avea astfel mai multă încredere în uh, companiile aeriene și acest lucru va aduce la creșterea și dinamizarea bunelor, bună imagine acestor companii aeriene. Deci vor uh, ajuta la promovarea, la creșterea companiilor respective într-un mod mai uh, bine reglementat și mai corect. Mulțumesc! Da. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Câte ceva ce are de a face cu tema discutată, au spus deja și președintele și mai mulți, mai mulți mm, europarlamentari au spus că există o lipsă de informare la aeroportul din Bruxelles în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Există acolo controluri la graniță, nu te ajută cu nimic un, pașa, un pașaport diplomatic, un grup de, pas, de turiști a putut să treacă pur și simplu, nu ni s-a dat niciun fel de explicații de ce. Cred că și asemenea aspecte ar trebui să fie, des, să fie dezbătute. Și acum vă voi citi în engleză din partea raportorului din umbră. Mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut. Această muncă a fost foarte bună, bună. cooperarea a fost fructuoasă și uh, foarte multe puncte pe care uh, le-am discutat au fost uh, incluse. Aș dori să evidențiez câteva aspecte și pe care le sprijin. Împărtășesc punctul de vedere că o întârziere de 5 ore este prea lungă în Uniunea Europeană pentru că majoritatea zborurilor europene sunt de 2 ore. În cauza Sturgeon, Uh, curtea a hotărât că chiar trei ore este o durată prea lungă. Apoi uh, sunt de acord că uh, greșelile greșelile, scriere ar trebui să poată fi corectate fără, fără taxe suplimentare. De asemenea, există câteva aspecte care am putea să le mai aprofundăm. definiția zborului anulat ar trebui să fie modificată pentru a nu periclita interesele pasagerilor la bord. Totuși, Uh, sprijin uh, uh, compensația de 300 de euro, care ar trebui totuși să fie o limită și nu o sumă forfetară, care ar trebui să fie definită în funcție de prețul biletului. Ar trebui apoi să mai discutăm zborurile anulate în circunstanțe excepționale. Ar trebui să vedem câte zboruri ar fi afectate. E foarte important pentru micii operatori aerieni care au un număr mic de aeronave. De asemenea, trebuie să mai clarificăm problema uh, destinațiilor în care există doar câteva zboruri pe săptămână. Un aspect foarte important care trebuie să fie clarificat e uh, problema uh, bagajului uh, în cabină. E adevărat că uh, călătorii ar trebui să poată să ia cu ei obiecte personale sau uh, cumpărături uh, în cabină, dar totuși nu cred că ar trebui ca aceste bagaje uh, să ar trebui să fie uh, limitate. Deci, încă o dată, uh, propunerile raportului reprezintă o bună bază de negociere. Michael, pentru versi. Äh, da, mulțumesc în numele lui Keith Taylor, raportorului, și pentru cele auzite de până acum și de la ambii raportori cu siguranță sprijinim toate cele spuse. În această dimineață zborul meu a ajuns la timp, am ajuns la timp, însă ce s-a întâmplat după aceea? Trebuie să aștept 30 de minute până ce a venit bagajul. Întotdeauna spun, mă bucur când ajungem la... E important e că am ajuns la timp. Totdeauna ne gândim așa, însă ce vreau să întreb comisia? Comisia s-a gândit vreodată să prezinte o propunere și în acest sens pentru aceste um, întârzieri, pentru că nu degeaba, a spus Curtea Europeană de Justiție, trei ore întârziere e prea mult. Eu am un contract cu o companie aeriană, plătesc pentru ei, iar ei încalcă contractul pe partea lor și apoi eu sunt de vină. Care sunt experiențele dumneavoastră și dumneavoastră călătoriți cu avionul? Și apoi, există anumite programe de zbor care pot fi respectate doar dacă nu coboară și nu urcă nimeni. Există tot felul de astfel de probleme. De ani se spune avionul n-a ajuns la timp, avem întârziere, vă rog să înțelegeți. Nu, trebuie să fie făcute asemenea programare pentru avioane astfel încât să nu existe posibilitățile acestea de întârziere. Dacă ele vor fi punctuale, atunci nu vor trebui să plătească despăgubiri nici unui pasager. Pe acest lucru trebuie să se axeze companiile. Acest regulament pe care îl propuneți dumneavoastră va duce la faptul că 72% din pasageri care au dreptul la despăgubiri vor fi lăsați pe din afară și dumneavoastră trebuie să vă ocupați de aceste aspecte. Noi am hotărât, după 5 ore există dreptul la despăgubire. Curtea Europeană de Justiție ne spune nu, lucrurile nu merg așa. E o problemă și pentru noi și pentru Comisie. Și faptul că ar fi fost îmbunătățit acest, această hotărâre, ne-am fi așteptat la acesta. Vedem, există o hotărâre a Curții de Justiție și ce facem noi? Acționăm astfel. Dacă eu vreau să merg la Los Angeles și ajung cu mare întârziere, ce se întâmplă? Trebuie să-mi caute compania aeriană un hotel. Dar pentru că există asemenea cazuri foarte des, deja companiile aeriene pot să facă o, pot să o rezervare cu mult timp înainte ca eu să am unde să dorm atunci noaptea. Nu se poate ca lucrurile să stea așa circumstanțe excepționale. Da, criza cenușii vulcanice a fost o asemenea situație. Însă această situație s-a întâmplat o dată, există acum un regulament, și anume când avionul nu se mișcă, probabil există o defensiune tehnică, pentru ea nu compania aeriană este responsabilă. Însă dacă pilotul întârzie, da, e o circumstanție, excep- circumstanță excepțională, zborul este întârziat, dar aici nu există despăgubiri. Gândiți-vă numai care este presiunea asupra piloților aeronavelor. În multe cazuri există o problemă și pilotul trebuie să ia decizia și până la urmă ia decizia să zboare ca astfel încât companiile să nu fie responsabile. Apoi, în ceea ce privește medierea, centrele de mediere, acestea s-au făcut pentru transportul feroviar. De ce nu există ele și pentru companiile aeriene? Să existe un număr de telefon, unde trebuie să sun, cu cine trebuie să vorbesc 90% dintre cei care au drepturi la despăgubire pur și simplu renunță pentru că procedura e mult, mult prea lungă, așa că pur și simplu renunță. Trebuie să existe un loc astfel încât cererile de despăgubiri să poată să fie depuse. În fiecare an există bani de la Uh, consumatorilor europeni care ajung la companiile aeriene. În cazul transportului feroviar, așa ceva nu există. 30 de miliarde de euro pe an pentru companiile aeriene. Și apoi, când intervin drepturile pasagerilor, companiile spun nu, nu avem, nu avem bani, dintr-o dată spiritele se agită foarte mult și li, nu li se respectă drepturile pasagerilor. Așa ceva nu e posibil. Eu îmi doresc să avem o legislație echitabilă și pentru transportul feroviar și pentru cel aerian. Există această problemă cu biletele de avion foarte ieftine. Da, recunosc, există această problemă. Dar să fie la fel ca în cazul transportului feroviar, 25% pentru o oră întârziere și acest proces, procent crește depinzând de timpul de întârziere. Aceasta este direcția pe care o sprijin eu. Ultimul punct, în ceea ce privește bagajele foarte mari, dacă ne dorim o concurență loială, atunci trebuie să ținem cont de ce se întâmplă și în transportul feroviar. În cazul bagajelor e ceva mai bine acum față de ceea ce se întâmplă în sectorul aerian. Doamna Foster are cuvântul. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și domnului Bach uh, și uh, vă rog să mă iertați că nu am fost aici. Este din cauza unui zbor întârziat. O să mă plâng comisiei. Am pierdut observațiile introductive, dar vreau să-i mulțumesc pentru eforturile depuse până acum. Avem opoziția grupului dar încă avem o problemă cu Regatul Unit legat de Gibraltar și dacă nu se rezolvă problema cu Gibraltarul, indiferent ce se întâmplă, Regatul Unit nu va implementa nicio schimbare, pentru că nu vom fi uh, în poziția de a o face. Vreau să fac acest prim comentariu, după care voi uh, revin acum la discuție. Uh, E clar că era necesar să reformăm uh, documentul, având în vedere că au existat multe cazuri în instanță. Trebuia să clarifice cum trebuie să se meargă mai departe, în special în privința chestiunii legate de cenușa vulcanică, care a creat o mare de bandă de atunci. Um, indiferent dacă e vorba de pasageri sau de companiile aeriene, trebuie să găsim o cale de a merge înainte. În opinia noastră, în propunerea Comisiei există părți foarte bune cel puțin unele dintre ele sunt bune. În creșterea numărului de ore de la 3 la 5 credem că este o idee foarte bună, pentru că în, aceast, în, acest, în această situație șansele de a, probabilitatea de a anula este mai mică. La punctul 4, cred că avem altă solicitare, dorim să păstrăm situația de, fa de, de fapt. În privința circumstanțelor extraordinare, cred că trebuie să fim foarte atenți uh, cum uh, rescriem circumstanțele speciale. Înțeleg că există o listă agreată și că s-a lucrat foarte mult la ea. Cred că um, sunt, putem fi de acord cu ce s-a convenit până acum în privința acestei uh, liste Consiliul, Comisia, companiile aeriene și așa mai departe, pentru că e vorba de un cuib de viesp și um, e ușor uh, să discutăm despre mm, circunstanțe extraordinare, dar uh, circunstanțele tehnice pot fi foarte complicate. Atât despre circunstanțele mm, extraordinare, Legat de propunerea Comisiei în privința zborurilor de conexiune, există probleme dacă se întârzie um, poți să nu fii amânat doar o zi, poți întârzia 12-24 de ore. Cum se vor acorda indemnizațiile atunci, către cine și așa mai departe. Există și situații foarte extreme în care întârzierile ajung la trei zile. Uh, Doamna Meissner a spus un lucru foarte corect. Trebuie să fim uh, foarte atenți când uh, discutăm aceste subiecte, pentru că uh, pot fi afectați negativ aeroport, pot fi afectați negativ aeroporturile mici și companiile mici. și nu trebuie să ni se ceară să luăm bagajul și să-l reînregistrăm, pentru că ar fi ridicol. Și În privința redirecționării uh, pasagerilor sau uh, trimiterea lor la destinație prin alt uh, mijloc de transport, eu, am o problemă, eu nu am o problemă cu acest lucru. Dar să vă dau un exemplu. Dacă aș traversa Franța sau Belgia pe Eurostar și sunt redirecționată către Air France sau British Airways, uh, cum facem? Pentru că plecăm de la premisa că o persoană este într-un avion și uh, e apoi uh, mutată pe alt mijloc de transport și acesta trebuie plătit. Deci trebuie să ne gândim puțin pentru că uh, sunt multe situații arbitrale. Pentru că dacă se trece de la mijlocul mai ieftin la cel mai scump, uh, situația e un pic diferită. Uh, În privința nefolosirii uh, sector out, uh, nu vrem uh, să se zboare cu locuri libere în avion. Companiile s-au descurcat bine până acum, dar sacrificăm zborurile ieftine de întoarcere. Aceasta ar fi consecința măsurilor pe care ne gândim să le implementăm. De aceea vreau să vă gândiți foarte bine. În legătură cu uh, bagajul uh, de cabină, decizia nu este a noastră. Și ce înseamnă până la urmă o pungă de la uh, duty free? Um, indiferent ce cumpăr din aeroport, inclusiv o valiză, aceste lucruri pot fi luate toate în avion, ei bine, nu noi suntem cei care trebuie să decidem acest lucru. Companiile aeriene, împreună cu uh, cei care se ocupă de chestiunile de siguranță și securitate, trebuie să decidă ce putem lua în avion, în cabină. Trebuie să ne asigurăm că pasagerii uh, au toate informațiile necesare înainte de a cumpăra biletul toate informațiile necesare legate de uh, bagajele pe care le pot transporta în cabină. Mai sunt multe alte chestiuni de discutat. Le vom uh, aborda la reuniunile coordonatorilor din umbră. Deocamdată avem uh, probleme în a accepta mai multe chestiuni. Poate găsim o soluție, poate că nu, dar uh, am vrut să insist asupra chestiunilor care mi s-au părut esențiale. Încă o dată îi mulțumesc raportorului pentru eh, contribuția de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc. I-am ascultat pe toți raportorii din umbră. Voi da cuvântul uh, deputaților, membrilor. Uh, vă rog să nu vorbiți mai mult de trei minute. Voi vedea pe cine am pe listă. Domnul Groș, Alcatraui, Van Dalen. Mai dorește cineva să ia cuvântul în afară de cei pe care i-am menționat? Dacă nu, voi închide eu această dezbatere domnul Groș. Trei minute fiecare. Vă mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să-i mulțumesc lui George pentru munca pe care a făcut-o. Pentru noi, cei din PPE, e important să învățăm din trecut. Acolo unde legislația nu e clară, trebuie să existe o legislație care, uh, în cazul în care favorizează pasagerii, aduce mai mulți nervi decât claritate. Prioritatea rămâne nu doar o consolidare a drepturilor, ci de o clarificare a situației juridice. Cele spuse de doamna Foster în legătură cu bagajul, dacă pur și simplu vorbim despre bagaj și Probabil vorbim de o poșetă și în cazul femeilor și bărbaților între timp, dar noi știm că există diferențe. Bagajul pentru anumită persoană e atât de mare, pentru altcineva are cu totul alte dimensiuni. Eu cred că aici lucrurile trebuie clarificate. Trebuie să apară pe hârtie și dimensiunile pentru ceea ce poate să fie luat la bordul avionului. Cred că ține de securitate, zborurile de legătură, ce e important pentru mine. Există multe companii aeriene care într-adevăr își, își privesc pasagerii ca pe niște oaspeți la bord și uh, îi respectă. Nu trebuie să avem toți impresia aici, vai, bieții pasageri, intră în avion și nu știu ce o să li se întâmple. Nu, cred că în cele mai multe dintre cazuri serviciile de la bordul avioanelor sunt bune. La zborurile de conexiune trebuie să se țină cont și de următorul fapt, să nu ajungem mâine la o situație ca cel care ajunge prea târziu din vina, din vina dintr-o anumită vină la zborul de legătură îl pune să plătească pe cel care de fapt nu e vinovat. Situația trebuie să fie mai clară. 3-5 ore. Întotdeauna am o problemă când noi facem un fel de legislație, dar Curtea de Justiție zice altceva. Atunci n-am mai avea nevoie de Parlament. Ne-am folosit pur și simplu de Curtea Europeană de Justiție. Curtea Europeană de Justiție trebuie să clarifice ce nu e clar, dar nu să facă legislație în locul parlamentarilor. Da, există această discuție acum legată de aceste 5 ore, eu cred că e superfluo. Apoi, încă o observație pe care vreau să o fac, în ceea ce privește punctele în care pot fi depune depuse plângerile. Eu cred că în cazul în care sunt încălcate drepturile existente, atunci trebuie într-adevăr să se intervină masiv. masiv. Cineva care dorește să zboară ieftin, plătesc 25 de euro și apoi, dacă se întâmplă ceva, primesc despăgubire 300 de euro. Nu se poate așa ceva. Eu cred că trebuie să existe o proporționalitate aici. Încălcarea drepturilor este pentru mine aspectul cel mai important și apoi o clarificare a drepturilor, la fel de important, astfel încât să ne asigurăm că facem ceva bun pentru pasageri. Mulțumesc, domnule Alcadraui, trei minute. Ik wil op mijn beurt natuurlijk collega Bach bedanken voor het werk dat hij... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Bach pentru munca de până acum. După cum uh, a spus deja un alt reprezentant al uh, grupului nostru, raportorul din umbră, uh, cred că asupra multor puncte putem ajunge la un acord, putem coopera pozitiv. Acest raport este foarte important. În acest domeniu toată lumea are o părere și cu toții am întâlnit probleme și știm că există probleme pe care trebuie să le abordăm, trebuie să-i ajutăm pe cetățenii europeni. Sunt uh, de acord cu raportorul când spune că dorește să discute valorile pragurilor. Comisia poate că a fost prea restrictivă în acest sens. Întârzierea de 5 ore mi se pare foarte lungă și uh, limitarea compensațiilor uh, la prețul biletului ce a propus colegul de la IMCO o putem discuta, dar cred că prețul pe care îl plătești pentru bilet poate reprezenta doar o parte din uh, daunele totale pe care ți le poate cauza o întârziere. Poți uh, rata întâlniri importante de afaceri și poți avea costuri suplimentare pe care trebuie să le acopere cineva. Și de acestea trebuie să ținem cont, apoi în legătură cu costurile și la ele trebuie să fim atenți. Într-adevăr, cred că ce e foarte important e uh, uh, siguranța juridică. Într-adevăr, trebuie să ne străduim să îmbunătățim siguranța juridică. Să vedem, de exemplu, cum definim mai precis uh, împrejurări excepționale nu trebuie să uh, existe viduri juridice care să ne permite să eludăm uh, legislația. Definiția Comisiei mie mi se pare prea vastă, pentru că există foarte multe probleme tehnice care ar putea să fie considerate uh, circumstanțe excepționale. S-ar putea ca problema tehnică însă să provină din faptul că nu s-a făcut verificarea tehnică prealabilă. Apoi, cred că e foarte important să ne asigurăm că transparența Uh, în caz de probleme este garantată. Ce se întâmplă dacă apar probleme? Care sunt, uh, uh, care sunt instrumentele pe care călătorul le are la dispoziție? și apoi, de asemenea, și tratarea plângerilor, a reclamațiilor la nivel național. Sunt de acord cu colegii care spuneau că, spuneau că în ultimii ani Aici uh, uh, foarte multe au lăsat de dorit, deci trebuie să ne asigurăm că avem, uh, vorbim aceeași limbă pentru că toată lumea să interpreteze regulile la fel și nu uh, fiecare în parte. Deci am putea să ne bazăm pe date statistice la nivel european pentru a avea această interpretare comună. Și cred că Comisia Europeană și ceilalți actori trebuie să ne permită să îmbunătățim această cooperare. Mulțumesc, domnul Vandal, în trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și eu uh, uh, raportorului. Cred că, într-adevăr, uh, în această procedură este foarte important ca noi, colegiuitorii, să solicităm mai multă transparență în ceea ce privește drepturile călătorilor. Cred că pasagerii trebuie să știe mai bine, cu mai multă exactitudine, care sunt drepturile lor și cred că cu propunerile din raportul Bach suntem pe calea cea bună. Aș dori însă acum să mă refer la uh, punctele pe care eu am, aș avea anumite uh, rezerve. În primul rând, cine trebuie să-i ajute pe călători uh, când există probleme? Din punctul meu de vedere, uh, ar trebui să fie doar compania aeriană. Nu știu cum uh, compania ar trebui să rezolve această problemă cu aeroportul respectiv sau cu serviciile de handling la sol. În orice caz, cred că compania aeriană ar trebui să se ocupe de această problemă. Mai uh, grea, mai complexă mi se pare problema compensațiilor și mai ales a termenelor. S-a vorbit de 3 până la 5 ore uh, de întârziere. Da, de ce să nu uh, alegem 3 ore? Mă întreb de ce ar fi bine să optăm pentru 5 ore pentru zborurile pe distanțe mai mari. Mă întreb dacă nu mergem prea departe Aș merge chiar la 6-7 ore, pentru că din experiență știm că pentru uh, zborurile pe distanțe foarte mari pot apărea întârzieri uh, mult mai, mult mai mari. O să revenim asupra acestor uh, aspecte uh, ulterior în dezbatere. Și apoi cred că procedura de arbitrare ar trebui să fie mai simplificată pentru a ne asigura că călătorii pot într-adevăr să uh, Uh, apeleze la această procedură de arbitrare și să nu fie obligat să treacă prin tot felul de uh, proceduri uh, stufoase, să trebuiască să apeleze la mai multe instanțe și să simtă că sunt importanți. Mulțumesc, domnule raportor, suntem pe calea cea bună, dar în orice caz există aceste obiecții pe care le-am enunțat. Mulțumesc! Domnul Koch, țin să îi mulțumesc raportorului a trebuit să treacă foarte repede de la arbitraj între uh, pentru pasageri și apoi interesele companiilor aeriene. Scopul nostru nu e să ruinăm companiile aeriene, ci să uh, punem presiune asupra lor să își îmbunătățească serviciile. Cred că asta e import, important. Apoi mie îmi lipsesc foarte mult aspectele legate de pasagerii cu dizabilități. Voi face niște amandamente în acest sens. Apoi despăgubirea legată de prețul biletului. Cred că aici va fi dintr-o un mediu de afaceri pentru oamenii care ar dori să aibă niște câștiguri suplimentare. Apoi, un al treilea punct, trebuie să vorbim de drepturi și obligații ale pasagerilor. Apoi, dacă un avion uh, întârzie pentru că un pasager nu ajunge la timp, nu poate să fie răspunzătoare compania aeriană pentru acest fapt. Și aici cred că trebuie să mai lucrăm, să vedem cine poartă vina și cine poartă răspunderea. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Sanalova! Pane předsedo, já bych se chtěla připojit k těm, kteří uh, eh, děkují panu zpravodaji. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc eh, raportorului pentru acest raport care e foarte bun, raportorul i-a acordat mult timp, multă atenție, a fost foarte eficient și îi mulțumesc și pentru faptul că a uh, încorporat multe din uh, sugestiile uh, conținute de alte rapoarte care vorbeau despre drepturile călătorilor. Raportorul nostru, dar și domnul El Cadraui au menționat o serie de aspecte importante, dar aș dori uh, să mă refer și eu la aceste împrejurări uh, excepționale și aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru că vorbește de aceste compensații de daune acordate în cazul în care compania aeriană dă faliment. Și apoi uh, aș mai dori să vorbesc și uh, despre posibilitatea legată de directiva cu privire la soluționarea alternativă a litigilor. Sigur că putem vorbi și de uh, practici uh, proastele practici, mă gândesc de exemplu la uh, discriminarea, uh, la cumpărarea biletelor, uh, toate aceste practici ar trebui să fie și ele menționate și uh, uh, tratate. Cred că călătorii ar trebui să fie mai bine informați în legătură cu întârzierile uh, Uh, cred că ar trebui să avem ocazia de a vorbi de drepturile pasagerilor în total. Ar trebui uh, să, ca drepturile să fie menționate pe bilet, dar e până la urmă un aspect uh, minor, dacă... Domnul Bradburn, mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Bach uh, pentru tot ce a făcut uh, pe marginea acestei propuneri. Eu sunt de acord cu aproape toate propunerile sale, dar aș dori să fac câteva observații succinte. Chiar de la începutul dezbaterii am vorbit despre uh, procedurile naționale de reglementare și autoritățile naționale de reglementare, ceea ce uh, subliniază faptul că orice, oricare ar fi rezultatul, uh, cum ar arăta acest regulament, e o chestiune care este foarte importantă, pentru că chiar dacă dai oamenilor uh, drepturi, dacă aceste drepturi nu sunt puse în aplicare, uh, acest exercițiu e inutil. Deci cred că mm, scopul nostru ar trebui să, să fie să consolidăm uh, uh, rolul acestor autorități naționale de reglementare. Uh, Uh, din, uh, de la legătorii mei din circumscripția mea am primit foarte multe reclamații. Uh, ei se plâng că e nevoie de foarte mult timp până când problemele sunt rezolvate și se pare că autoritatea din Regatul Unit <laughs> e cam șovăielnică, deci ar trebui să ținem cont de acest aspect ca o condiție sine qua non. Un alt element la care ar dori să mă refer, care a revenit de mai multe ori în discuție, cred că e, merită să îl să menționez și eu, uh, Uh, e cea a împrejurilor excepționale. Avem nevoie de uh, precizie. Să știm cu adevărat în ce constă o astfel de împrejurare excepțională. Să avem un fel de clauză specială. Eu din uh, experiența mea vă pot spune că în ultimile luni, uh, când am zburat între Bruxelles și orașul meu natal, am constatat o recrudescență a anulărilor de zboruri datorită problemelor tehnice la aeronavă. E o situație care, din punctul meu de vedere, atunci când se repetă, ar trebui să fie soluționată pentru a ne asigura că ă, călătorii primesc ă, compensații pentru astfel de probleme. Un al treilea aspect, domnule președinte, și aici mă refer la raportul din proprie inițiativă al domnului Taylor, Poate că vă amintiți uh, faptul că am uh, înaintat amendamente legate de um, uh, de, de echipamentele pentru persoanele cu dizabilități foarte mari și m-ar bucura dacă domnul Bach ar fi de acord să preia astfel de amendamente și pentru acest raport mai târziu. Al patrulea punct și în fine se referă la Uh, problema zborurilor de legătură. Nu știu dacă putem legifera în acest domeniu, dar cred că e bine să discutăm. Când uh, un zbor uh, are întârziere, s-ar putea să pierzi zborul de legătură, dar o astfel de situație apare în situații în care se aeroporturile sunt astfel construite încât chiar dacă uh, primul zbor e punctual, Uh, nu îl prins pe al doilea, pentru că pur și simplu timpul rezervat uh, uh, transferului în contractul cu călătorul este mult prea strâns. Și e adevărat și spun acest lucru și pentru că suntem o țară care nu face, face parte din zona Schengen. Dacă mergi la Paris sau la Frankfurt, la aeroporturile mari din Europa, unde dacă vrei să treci dintr-o uh, țară dintr-o, care nu face parte din zona Schengen într-o țară care face parte din zona Schengen, unde controlele sunt mai uh, stricte, trebuie să treci prin controlul pașapoartelor și așa mai departe, uh, pierzi timp Uh, foarte uh, mare. Chiar dacă avionul ajunge la timp, pierzi timp prețios și pierzi zborul următor. Sper că, așa cum spunea domnul președinte, ca domnul Bach să includă și amendamentele pe care le-am menționat înainte. Mulțumesc, domnul Kramer. Doreați să interveniți foarte pe scurt în ceea ce privește aceste puncte independente de arbitraj și în cazul căilor ferate avem experiență și acolo există probleme în 90% dintre cazuri dacă se decide dacă se oferă despăgubiri sau nu și așa mai departe. Se poate face acest lucru și la companiile aeriene. Există într-adevăr circumstanțe excepționale, dar acestea sunt 1-2% din evenimente. De ce nu pot să facă același lucru și companiile aeriene fără să fie nevoie de o procedură juridică și așa mai departe. De asta am avea nevoie. Bine, din partea mea, în primul rând, e clar că uh, orice fel de simpatie pe care aș fi avut-o față de companiile aeriene s-a evaporat uh, datorită problemelor pe care le-am avut uh, la când am zburat în ultimii ani. Uh, și felul în care ești tratat, probabil că toată lumea Uh, a trecut prin asta. Te duci acolo la un funcționar și întrebi de ce s-a anulat zborul și uh, ești întâmpinat cu o persoană care ridică din uh, umeri. La a doua întrebare ți se răspunde la fel și apoi întrebi aș putea oare să uh, primesc uh, un bon pentru băutură coritoare? Uh, și răspunsul este că când ți se dă bonul respectiv ar trebui să primești și o pedeapsă care vine chiar de la centru. Deci e situația cu care ne confruntăm zilnic. Cred că, într-adevăr, această uh, felul în care uh, acești agenți tratează călătorii ar trebui să uh, fie stipulat prin regulament, să fie acești agenți să fie, să fie formați. Apoi, în legătură cu informațiile pentru pasageri, acestea nu ar trebui să fie pe un stâlp în fundul, în fundul stălii unde se vinde, se, vând, se vinde apă. Nu știu dacă uh, nu s-ar putea să se folosească aceste uh, aceste ghișe unde se uh, face îmbarcarea pentru afișarea informațiilor importante pentru pasageri. Am văzut asta la Neapole, de exemplu. Care e informația legată de etichetele electronice? Nu există niciun fel de drepturi pentru călători pentru etichetele electronice. Primim tot felul de informații legate de taxe, de uh, Uh, tot felul de informații cu litere uh, mari, dar în legătură cu drepturile călătorilor care cumpără bilete online, aici e zero. În ce privește bagajele, e clar că regulile nu ar trebui să ducă la discriminare. Ar trebui să nu se poate ca într-un aeroport să poți să iei un bagaj și în altul nu sau într-o companie aeriană uh, pentru că uh, vrea să-și vândă la uh, bord marfă duty free și nu în aeroport și așa mai departe. Ar trebui să fie condiții egale pentru toată lumea nediscriminatorii, mai ales în ce privește cumpărăturile în aeroporturi. Apoi tarificarea. Unii au spus că compensațiile ar trebui să fie legate de prețul biletului, dar la ce vă referiți când spuneți prețul, prețul biletului? Uh, uh, e vorba de prețul biletului plus taxele de aeroport, plus costurile suplimentare? Dacă vii dintr-o țară unde se uh, plătesc taxe pentru pasageri, aceste taxe în plus, sau e doar acel preț modic pe care cu toții știm că nu-l plătește nimeni? Și apoi, tot în legătură cu prețul tichetului. Prețul biletului nu oglindește niciodată problemele pe care le-a uh, menționat domnul El Cadraui, uh, neplăcerile prin care au trăit uh, pasagerii și cred că compensațiile ar trebui să fie legate de aceste neplăceri și nu de uh, prețul plătit sper ca uh, colegii care sunt de acord cu mine uh, și care nu au căzut în această capcană întinsă de unele companii aeriene, uh, respectiv cele care au avut cele mai multe reclamații, uh, în legătură cu faptul că compensația ar trebui să fie legată de prețul uh, ticketului. Rolul autorităților naționale de reglementare. Ehm, există foarte multe inconsecvențe și au, eh, de fiecare dată s-a ținut mai mult de drepturile companiilor eh, aeriene pentru că toată lumea dorește ca situația să nu fie modificată și nu se reprezintă consumatorii eh, care ar trebui să fie în centrul atenției noastre. trebuie să avem o armonizare, reguli uh, unitare în întreaga Uniune Europeană uh, atunci când companiile aeriene sunt urmărite în justiție. Și apoi cazurile de forță majoră, aceste circumstanțe excepționale. Acestea trebuie să fie foarte clar definite și radical definite, e un cuvânt pe care îl folosesc în cunoștință de cauză. E un, jid, un vid juridic folosit de companiile aeriene pentru a nu face față obligațiilor. Haideți să fim cinstiți. Și lista agreată care a fost menționată în dezbatere uh, nu e o listă exhaustivă, Jackie. Este o, un, uh, o imensă gaură pe care companiile aeriene au creat-o pentru a evita legea. Uh, eu aș limita această listă la două, trei aspecte și m-aș bucura Uh, dacă companiile aeriene ar um, accepta propunerea lui George Bach uh, tot ce are uh, legătură cu partea tehnică a aeronavei nu e o circunstanță excepțională, că e vorba de probleme cu motoarele sau cu aripele și așa mai departe, nu sunt circunstanțe, circunstanțe excepționale. Pasagerul nu primește compensații pentru că valva hidraulică din uh, uh, motor uh, a fost cumpărată, a fost, deci nu mergea și a fost preluată de la producătorul motorului respectiv. Deci pentru mine cazul, cazul de forță majoră, circumstanțe excepționale sunt re, re, revolte civile, cenușa vulcanică și condiții meteo. Și tot ce nu e așa ceva Uh, nu ar trebui să figureze pe lista respectivă. Aceasta ar, fi, ar trebui să fie direcția pe care să o adoptăm. Așa cum am mai spus George, e un raport foarte bun și o, o bună bază de plecare. Cred că direcția pe care ne-ai sugerat-o este foarte bună, e cea corectă, dar până la urmă trebuie să uh, vedem care este menirea activității noastre să nu uităm număr, numele raportului. Nu e vorba de drepturile companiilor aeriene, ci de drepturile uh, pasagerilor. Acum uh, are cuvântul reprezentantul Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului pentru raportul său, care Uh, dovedește că cunoaște foarte bine uh, domeniul, dacă mai era nevoie, și îi mulțumesc și pentru uh, relația foarte bună pe care a avut-o cu Comisia. Acest raport recunoaște două dintre prioritățile urmărite de către Comisie. În primul rând, mai multă certitudine juridică și, în al doilea rând, o mai bună punere în aplicare. Salutăm și faptul că proiectul de raport clarifică și uh, aprofundează alte chestiuni precum schimbările de orar, uh, inclusiv uh, faptul că un călător, de exemplu, își pierde zborul de legătură pentru că avionul a plecat prea repede. Mulțumim raportorului și pentru că identifică probleme legate de uh, uh, repetarea uh, regulament, regulilor, legate de faptul că uh, pierde zborul pentru că uh, zborul de legătură a sosit prea târziu. Credem că acest proiect raport merge în direcția cea bună, deși credem că trebuie să evaluăm toate aspectele legate de uh, soluția propusă. Mulțumim uh, raportorului și pentru faptul că a s-a referit la acest uh, transport multimodal, când, de exemplu, uh, călătorul combină un, uh, o călătorie cu trenul cu un zbor cu avionul. De asemenea, suntem și pentru ca această perioadă de întârziere să fie la mai puțin de 5 ore. Însă, considerăm că anumite amendamente se îndepărtează de, obi- de obiectivul de a asigura un echilibru între interesele călătorilor și impactul financiar al sectorului. Era vorba de unul dintre obiectivele inițiale ale Comisiei. De asemenea, considerăm că o parte din amendamente vor avea uh, un efect uh, opus scontat, uh, mai ales în ce privește drepturile pasagerilor. Și aici aș dori să menționez câteva aspecte. Primul dintre ele, această întârziere, acest prag de trei ore pentru a obține despăgubiri. Noi considerăm cu tărie că această întârziere de trei ore ar duce la și mai multe anulări de zboruri. O întârziere pentru un zbor poate avea uh, ca efect întârzieri uh, cu aceeași aeronavă uh, în lanț. Deci ar trebui să fie acordate despăgubiri nu numai primului zbor, ci și cu, pentru pasagerii din uh, zborurile următoare cu același uh, avion. Deci astfel ar fi o încurajare ca unul sau două zboruri să fie anulate pentru ca aeronava respectivă să poată să uh, opereze zborul respectiv uh, la timp. Pentru uh, călători este mai bine să, ca zborul să fie anulat uh, decât să fie uh, amânat, pentru că astfel au mai multă predictibilitate în ce privește uh, zborurile uh, de legătură. De aceea Comisia a propus uh, intervaluri mai, lung, mai lungi. Apoi, raportorul a propus să uh, se crească despăgubirile acordate. De la 200 de euro la 300 de euro pentru zboruri uh, pe distanțe mai mici de 1500 de kilometri și să fie crescute despăgubirile de la 400 la 500 uh, de euro pentru zboruri între 1500 de kilometri și 3500 de kilometri. Adevărul este că 72% dintre călători călătoresc pe distanțe mai mici de 1500 de kilometri. Doar 21% dintre pasageri călătoresc pe distanțe între 1500 și 3500 de kilometri. În consecință, în medie, Uh, compensațiile, uh, cuantumul compensațiilor crește. Iar în ceea ce privește amendamentele legate de împrejurări uh, excepționale, noi credem că acest amendament se îndepărtează de uh, hotărârea uh, din cauza Valentin Herman, care explică că e vorba de circunstanțe pe care companiile aerioane nu le pot controla. Apoi, în ce privește insolvabilitatea com, uh, companiei respective. Comisia înțelege preocupările raportorului, dar consideră că operatorii uh, care sunt obligați să acorde o garanție de repartiere uh, sub forma unui fond de asigurare merge prea departe, pentru că astfel s-ar dubla costul regulamentului. De asemenea, e o propunere disproporționată față de uh, amploarea problemei în ultimii 10 ani. 0,07% din uh, toate călătoriile au fost vizate și doar 12% din pasagerii respectivi au, uh, s-au aflat într-o situație dificilă. Comisia e uh, de părere că această situație ar trebui să fie abordată în conformitate cu comunicarea din martie anul curent. Această comunicare a fost transpusă în acțiuni concrete, respective o monitorizare a uh, uh solvabilității companiilor, acorduri uh, voluntare, mai ales în ce privește uh, taxele de uh, salvare și apoi uh, dezvoltarea unor produse de asigurare adecvate. Cu această propunere, Comisia a propus și uh, anumite planuri de urgență la aeroporturi care să acopere și de probleme de zbor legate de uh, companiilor, companiile care au ajuns la faliment. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Raportorul, dacă dorește să reacționeze la această intervenție. Da, mulțumesc. Cred că ar fi foarte multe de spus, însă nu am destul timp, așa că mă voi restrânge la câteva puncte. În linii, în general, mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat. Cred că e liniștitor atunci când vedem că mergem în direcția cea bună și când observăm că ne bucurăm de încrederea multora dintre colegi. Însă, în același timp, trebuie să spun că există câțiva care au o poziție critică. Văd cu toții acest raport ca pe ceva foarte important. Da, fiecare are multă experiență și poate să-și aducă aportul la raport. Voi începe cu insolvența. Cred că, în primul rând, există o problemă legată de obținerea unui echilibru între cei care plătesc sume forfetare în excursii organizate și călătorii individuali. Ar trebui să existe o egalitate, un echilibru aici. Cred că e o problemă foarte mare și cred că ea nu este reflectată în cifre pentru cazurile în care au fost afectați pasagerii. Nu doar pasagerii care au rămas izolați, dar cei care au, nici măcar n-au mai reușit să plece de acasă. Cred că propunerea Comisiei în acest punct este mult prea diluată. Comisia cere responsabilitatea statelor membre, fiecare știe care e situația în statele membre, cum au fost afectate companiile care timp de luni întregi nu au putut să mai facă plăți, da, statele membre au închis un ochi, eu cred că propunerea mult prea diluată în acest sens. Apoi ne-a clarificat foarte bine președintele nostru asemenea situație și cu foarte multă energie. Companiile ariene pentru imagine spun întotdeauna pe primul loc pentru noi e siguranța și apoi cum apare o întârziere, în cea mai mare parte spun da, e vorba despre o problemă tehnică. Cred că vorbim aici de un paradox. Fie vorbim despre siguranță, fie vorbim despre problemele tehnice. Da, se spune probleme tehnice pot să apară oricând și da, e într-adevăr o metodă de scăpare, așa cum s-a spus deja. Apoi, punctele care au mai fost atinse de colegi, cred că cu siguranță vom ajunge la unanimitate pe ele. În ceea ce privește proporționalitatea, președintele a făcut și el referire la acest aspect a fost clar și cred că e clar că aici nu vorbim de proporționalitate, adică de o aliniere la prețul plătit. Nu acesta este scopul nostru. De la început, scopul nostru a fost și a fost confirmat de Curtea de Justiție că vorbim despre o despăgubire de care să se bucure toată lumea, care trebuie să fie o sumă fixă. Pentru că nu putem spune pentru fiecare pasager ce fel de costuri a avut de suportat. Există situații care duc la pierdere de timp, la călătorii cu taxiul și așa mai departe, însă sunt foarte greu de cuantificat. Și de aceea, încă de la început, textul legislativ își dorea să existe o despăgubire unitară. numărul de ore. Aceste trei și cele cinci ore. Cu siguranță putem discuta asupra acestor cifre. Matiu Groș nu se mai află în sală, dar îi voi spune că nu am căzut în genunchi în fața hotărârii Curții Europene de Justiție. Nu, acesta este jurisprudența care există deja, admir curajul comisiei, însă nu sunt de acord cu cele spuse. Cetățenii europeni de ani întregi sunt uh, ajutați de această jurisprudență existentă, știu care le sunt uh, legi, uh, drepturile și eu cred că dacă acum diluăm dreptul existent și, și ducem, ducem la o creștere a acestui număr de ore, nu e în beneficiul consumatorilor orarele. S-au spus multe în acest sens. Există multe aeroporturi în care pasagerii sunt uh, bine îndrumați. Cred că cu asemenea aspecte sunt de acord și companiile aeriene și cred că putem merge în această direcție să vedem ce poate să fie bunătățit pentru transferul în aeroporturi. Cred că vom ajunge la un rezultat mulțumitor. Majoritatea punctelor cu siguranță urmează să mai fie discutate și voi ține cont de cele spuse de colegii mei. Mulțumesc! Știu că nu vor fi foarte multe amendamente la acest raport, sunt sigur, deci uh, termenul pentru uh, depunerea amendamentelor e 3 octombrie la prânz. 3 octombrie, repete președintele. Le vom examina în 4 noiembrie votul urmând să aibă loc în 14 noiembrie. Deci termenul 3 octombrie, examinarea amendamentelor 4 noiembrie, votul la Comisia de Transporturi în 14 noiembrie. Mulțumesc! Acum trecem la următorul punct de pe de zi, care tot cu uh, aviația civilă are de-a face. E vorba de raportarea evenimentelor de aviație civilă. Raportorie doamna Cristin Deverac. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mâine vom vota raportul cu privire la proiectul de regulament legat de evenimentele din uh, domeniul aviației civile. Președintele întrerupe pe raportoare. Deci cine dorește să părăsească sala, e rugat să o facă în liniște ca să ne putem continua liniște lucrările. Doamna de Verac. Deci mulțumesc pentru amendamentele numeroase care au fost înaintate, 83 respectiv. Majoritatea dintre ele permit ca acest text să devină mai clar și mai complex pentru ca toți factorii implicați să uh, aibă aceeași interpretare a acestui uh, document. E important pentru mine să avem un text clar care să fie ușor de puse în aplicare de către organizații, de către statele membre și de către AESA și care să ne permită să ne atingem obiectivele de securitate și de siguranță aviației uh, stabilite. Așa cum am spus la uh, ședințele anterioare de la comisia noastră și așa cum uh, au subliniat și colegii care au luat cuvântul pe atunci, am încercat să mențin obiectivele din proiectul de regulament asigurându-mă că el este mai flexibil din perspectiva actorilor economici, dar și mai uh, sever în ce privește confidențialitatea și protecția informațiilor schimbate. Deci am citit cu mare atenție uh, fiecare amendament în parte și am uh, trimis amendamentelor, uh, raportorilor din umbră amendamente de compromis, șapte, care au fost trimise deci tuturor grupurilor politice. Uh, Textul de mâine, care va fi votat mâine, uh, cred că reprezintă un uh, echilibru bun și e o bază bună de negociere pentru triloguri. Măsurile care vizează armonizarea puri, punerii în aplicare a unei culturi echitabile în Uniunea Europeană uh, a fost menținut. Nu o să mă refer la acest aspect astăzi, însă cred că este foarte important ca uh, cei care lucrează în domeniul aviației civile să poată să semnaleze un incident fără să se teamă că ar putea să fie sancționați uh, și aceasta cu un obiectiv unic, respectiv de a consolida siguranța aviației. Sigur că e vorba de o armonizare în sus uh, pe care noi ar trebui să o salutăm. Compromisurile pe care le vom vota mâine ne vor permite să aducem și mai multă flexibilitate în acest aceste proceduri, permițându-le, permițându de exemplu, micilor organizații de la caz la caz și uh, de acord cu autoritățile competente respective să pună în aplicare sisteme simplificate de adunare, de uh, tratare și de analiză a datelor. Acest text ne va permite și să uh, clarificăm rolul factorilor implicați uh, în acest control, că e vorba de uh, membri ai AES, ai statelor membre sau ai echipajelor de zbor. Toată lumea va ști care sunt obligațiile și drepturile prin acest mecanism. Și această clarificare ar trebui să ne permită să avem un schimb mai sigur de date, astfel încât să avem măsuri rapide atunci când constatăm că există riscuri pentru securitate securitate. O mai bună colectare a datelor, o mai bună analiză și un mai bun schimb al acestora, o mai bună identificare a riscurilor de siguranță a aviației ne vor permite să reacționăm mai repede. Iată uh, ce va aduce textul de mâine, pe care îl vom vota mâine. Și astfel vom putea consolida sistemele preactive proactive de identificare a riscurilor pentru siguranța aviației, și ne va permite să adaptăm uh, mecanismele de uh, preîntâmpinare în condiții în care aviația civilă mondială e un sector în plină creștere. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru faptul că ne-au permis să avem un schimb constructiv, uh, fructuos, pentru a ajunge la acest echilibru care să mulțumească pe toată lumea. Și, domnule președinte, știu că sunt raportor, dar uh, cred că mi-am respectat cele trei minute alocate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Aichri, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu uh, raportoarei. Am avut o cooperare foarte bună, ca întotdeauna, atunci când uh, uh, lucrăm, noi. Nu știu de ce așa se întâmplă, dar întotdeauna așa a, a fost. Întotdeauna m-am înțeles bine cu doamna de Verac. În orice caz, din conținut, putem deduce că, în ce privește conținutul, avem, avem aceeași poziție. Nu înțeleg de ce râdeți, dar mă rog. Avem aceeași poziție. Un aspect foarte important pentru amândoi a fost, bineînțeles, să introducem, să asociem toate organizațiile care se ocupă de acest domeniu al siguranței uh, aviației. Felul în care am asociat AESA a fost uh, foarte bun. Trebuie să ne asigurăm că AESA uh, are într-adevăr posibilitatea să-și îndeplinească mandatul. Apoi, o altă problemă importantă pentru noi, pentru mine personal chiar, acest uh, sistem general pentru, tot obiecte, pentru toate obiectele zburătoare. Pentru că nu vorbim doar de aeronave, putem face diferențe foarte mari între aeronave complexe și avioane mai mici și mai simple, o distinție foarte importantă și mai există și aspecte care nu uh, sunt acoperite de aceste șapte amendamente de compromis dar, în orice caz, socialiștii le susțin uh, pe toate și chiar cred că și pe celelalte amendamente ale doamnei de Verac. Ne bucurăm și de faptul că raportoarea susține amendamentele noastre, deci ne bucurăm că am ajuns la acest uh, raport echilibrat. Obiectivul nostru este unul unic, respectiv să sporim uh, securitatea uh, transportului aerian. Cred că este obiectivul nostru al tuturor. Cred că eforturile noastre vor fi încununate de succes. Mulțumesc doamnei de Verac și celorlalți colegi care și-au adus contribuția. Și, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cu mare plăcere, domnule Leifried, știu că vorbiți uh, o engleză perfectă, de aceea am făcut-o. <laughs> Domnul Caci din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, stimată doamnă raportor, a fost o plăcere să coopereze din nou uh, cu Cristin de Verac. Într-adevăr, avem un dosar uh, foarte dificil din punct de vedere tehnic, care vizează activități și uh, branșe industriale cu interese diverse și importante. Au fost exprimate foarte multe puncte de vedere în ce privește abordarea regulamentului. Au fost exprimate preocupări uh, în legătură cu sfera de aplicare a directivei, implicarea AESA, includerea sau excluderea anumitor uh, sectoare și așa mai departe. Însă, a domnit un consens în ce privește includerea principiului unei culturi juste uh, în întregul raport raportoarea și echipa ta sa competentă a avut întotdeauna argumente foarte bune și a avut și o poziție foarte consecventă care se reflectă și în amendamentele de compromis pe care grupul meu le va sprijini. Suntem de acord în mare parte cu raportul. Singura preocupare majoră pentru noi a fost uh, faptul că micile companii din sectorul aviației ar urma să fie covârșite de acest regulament. Știu că nu toate aceste mici companii uh, sunt mulțumite de rezultatul uh, final, dar cred că textul pe care îl vom vota mâine va reprezenta un bun compromis și uh, reflectă o poziție puternică a Parlamentului pentru trilog. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru cooperare și vă mulțumesc, mulțumesc doamnă raportor, mulțumesc doamnă președinte. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, pentru versi. Da, raportor. Și eu doresc să îi mulțumesc din suflet dom- doamnei raportor. Am avut o discuție foarte tehnică și am ajuns la niște propuneri foarte bune. Cred că am reușit să cădem de acord asupra amendamentelor care vor apărea în textul final ca amendamente de compromis. Cred că acest subiect e unul de o deosebită importanță și cred că e un mare pas înainte cel pe care putem noi să-l facem acum și în ceea ce, ce pre, ce prevede pre, prevederea în ceea ce privește securitatea. Și eu sper că și la vot se va vedea că e o propunere bună care duce la niște îmbunătățiri și pe care le putem prelucra împreună mai departe. Mulțumesc, doamna Foster! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportoarei uh, Cristin Verac pentru tot ce a făcut, pentru totul, toate eforturile depuse. Sunt de acord cu doamna Lichtenberg. Într-adevăr, suntem pe cale să obținem un consens și un vot în consecință mâine. E păcat, pentru că de 10 ani am pornit cu acest, uh, această raportare obligatorie și acum ne aflăm în situația în care unele state membre au respectat această raportare obligatorie și foarte multe altele, unele care au intrat în Europeană în 2004 și în 2007, și aici nu vorbesc despre Croația, care nu, uh, numai că nu fac uh, aceste rapoarte, dar există state membre care nu au lansat procedurile pentru sistemul de raportare obligatorie. Și până la urmă e vorba de o bună punere în aplicare. E foarte bine că tot promulgăm uh, uh, texte, uh, dar ele trebuie să fie puse în aplicare și mă bucur și că raportoarea subliniază acest aspect. Sigur că cultura, e, aspectul cultural este foarte important și din punctul meu de vedere e mare păcat și că nu putem să convingem multe state membre care să uh, includă acest sistem voluntar de raportare care uh, a funcționat uh, de 20 de ani în uh, Regatul Unit. Uh, astfel încât să nu ajungem la situații în care această raportare să fie făcută obligatorie. Deci cred că multe state membre ar trebui să își respecte obligațiile. Dar încă o dată trebuie să clarificăm situația pentru că știm că unele state membre au avut uh, raportări foarte corecte și alții au uh, procedat în mod haotic. Și până nu obținem un fel de consens între sistemele juridice care uh, sunt în vigoare în Statele Unite, situația nu se va rezolva. Că ne place uh, sau nu, dacă ne uităm la aspectele culturale, există state membre uh, care uh, nu uh, reacționează când sunt acuzate. Nu mă refer la țări care au intrat în ultimii 20 de ani în Europa Occidentală, dar există și țări care uh, ne pun bețe în roate dacă vrei să institui o anumită cultură uh, când acuz pe cineva și după aceea trebuie să uh, statul membru trebuie să se justifice și așa mai departe. Dar în orice caz cred că mergem în direcția bună, punem, exercităm o anumită presiune, vom face în continuare la fel și așa cum am spus, grupul nostru va sprijini amendamentele doamnei Deverac. Există un amendament de compromis pe care nu nu-l vom uh, sprijini. Am discutat cu doamna Deverac, uh, e la curent, dar în orice caz nu sprijinim compromisul cu privire la uh, definiția unei uh, ne, ne, neglijenței uh, mari, dar în orice caz celelalte compromise, uh, compromisuri se vor bucura de sprijinul nostru. Dar încă o dată mulțumim raportoarei. Mulțumim, uh, doamna, uh, domnul de Grandes. Președinte, felicitări, señor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicitări, domnei de Veirac. Acest um, raport este splendid, e foarte riguros și uh, nu mă miră absolut deloc că a fost primit uh, cu un mare consens. Dumneavoastră aveți uh, o relație foarte bună cu toți ceilalți colegi, întotdeauna se ajunge la poziții comune. Pe mine doar un punct mă face să nu fiu de acord, ci sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Uh, este uh, punctul 90, uh, amendamentul 90, și anume definiția neglijenței grave. Eu sunt jurist de mulți ani și nu pot uh, să neg acest fapt, nu pot să mă îndepărtez de el. Am lucrat foarte mult cu accidente. Există însă probleme legate de răspundere. Uh, nu trebuie să amestecăm lucrurile. Um, scopul și vina nu trebuie să fie amestecate. Nu este corect uh, nici varianta um, comisiei și nici um, articolul domnului de, Veirac și nici varianta din compromis. Să amestecăm intenționalitatea și vina este un uh, lucru foarte relevant dacă, stăm să analiz, dacă analizăm uh, doctrina. Fie există intenție, fie uh, nu există. Nu se poate cuantifica decât vina, de la o culpă ușoară până la culpa gravă. De la dreptul anglosaxon până la delictele napoloniene, dreptul napolonian, acest lucru este valabil, stă în picioare întotdeauna. Domnule președinte, trebuie să vă spun ceva. Când am fost raportor uh, pentru uh, nave, s-a uh, vorbit despre neglijența gravă și trebuia să nu fie ușor să contaminezi, să poluezi și apoi să plătești. Trebuia să introducem măsuri disuasive, într-adevăr. Dacă nu avem Știu că doamna de Virac a făcut raportul său cu cele mai bune intenții și ținând cont de uh, răspunderile profesionale. A încercat să atingă echilibrul, însă în termeni juridici nu se pot amesteca cele două lucruri intenționalitate și, uh, și vină. Indiferent de cât este de gravă sau uh, ușoară. Se poate se poate contabiliza doar, uh, doar vina, doar culpa. Acesta este singurul punct cu care nu sunt de acord. În rest, uh, doamna De Vira, care tot aprobarea mea. Mulțumesc. I know we legal affairs. Mulțumesc. Uh, comisia um, Jurii, într-adevăr, are libertatea de a ne da un aviz, dacă ar, ar a avut libertatea de a ne fi dat un aviz dacă ar fi dorit să o facă. Vreau doar să precizez că în cazul accidentelor, există această problemă în Europa legată de uh, diferitele sisteme judiciare. Cei care investigează accidente pot să explice aceste lucruri. În anumite state, poliția se ocupă și ancheta devine penală înainte uh, să intervină um, cei care investigează accidentul și să determine cauza accidentului respectiv. Eu nu am uh, un răspuns, nu știu cum putem evita această situație. Există diferențe între sistemele juridice, însă problema aceasta va trebui să fie rezolvată la un moment dat. Domnul Cornelis, din partea comisiei, are cuvântul. Doreați să luați cuvântul? Pe scurt, dacă se poate. Vreau să spun doar pe scurt câte ceva în legătură cu faptul că nu avem un aviz din partea Comisiei Jurii. Încă din discuțiile preliminare am văzut că există o problemă și că aceasta nu poate fi soluționată nici de Comisia Jurii, pentru că ne confruntăm întotdeauna cu diferitele tipuri de drept penal din diferitele state membre și un drept de acces diferit. Așa că e ceva ce noi nu putem să soluționăm. De aceea nu ne-ar ajuta cu nimic un aviz din partea Comisiei Jurii. Mulțumesc! Why that difficulty? Cred că tocmai de aceea e atât de greu de elaborat un aviz, sau nu putem uh, să introducem acest lucru în aviz. Domnul Cornelis are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia se bucură că TRAN și-a manifestat interesul în acest dosar. Suntem de acord că e important pentru siguranța aviației și va contribui la o mai bună protecție a cetățenilor și călătorilor europeni în lume. Comisia dorește să mulțumească membrilor Comisiei Tran și raportoarei domnule de Veirac pentru că amendamentele a raportoarei, dar și a raportorilor din umbră și a celorlalți membri vin cu schimbări la această propunere, care în majoritatea cazurilor sunt susținute de comisie pentru că au aceleași obiective ca și noi. Mă voi referi la patru um, cazuri. Comisia este în favoarea amendamentele um, legate de uh, protecția uh, acordată profesioniștilor din domeniul aviației. Comisia este deschisă în privința introducerii regulilor mai proporționale, în privința uh, chestiunilor legate de aviația um, recreativă. Comisia este pentru uh, propunerile care reflectă rolul dublu al EASA ca coordonator la nivel european pentru uh, chestiuni de siguranță relevante la nivel european și, în al doilea rând, ca autoritate de, certificare, de certificare, ca și statele membre. S-au uh, propus multe clarificări importante în legătură cu rolul EASA și suntem pentru. Comisia uh, este în favoarea compromisurilor uh, raportoare, în afară de compromisul 6 în legătură cu puterile delegate și, și 7 în legătură cu obligația Comisiei de raportare, de a raporta. Voi menționa mai multe amendamente pe care nu le putem susține. În primul rând, 85, 88, 120, 142, pentru că uh, vor um, scădea uh, protecția profesioniștilor din uh, domeniul aviației, pentru că s-ar raporta evenimente care avea impact negativ și acest lucru merge în direcția opusă amendamentului. Comisia nu este pentru 118 și 132 pentru că limitează sfera de aplicare a, um, limitează lista evenimentelor care trebuie transmise mai departe autorităților. Nu trebuie să permitem să, se, uh, să nu se dezvolue informații importante. Um, nu suntem pentru amendamentul 95. Este îndoielnic să, juridic să includem această clauză în articolul privind sfera de aplicare, pentru că sfera ambelor uh, regulamente, 216 EASA și regulamentul prezent, au sfere de aplicare diferite. În plus, regulamentul de implementare 216 din 2008 cuprind aceleași uh, clauze fără prejudiciu pe care dorim să le introducem aici. Deci e vorba de o referință circulară care ar putea să creeze confuzie juridică și uh, s-ar uh, crea probleme în implementarea acestui regulament. Înțelegem deja, a fost propus acest amendament, însă considerăm că am, amendamentul 1 al raportoarei este mai potrivit pentru abordarea problemei legate de uh, interacțiunea dintre cele două regulamente, acesta și 216 din 2008. Compromisia crede că compromisul 6 și amendamentul 77, 87, 148, 149 și 150 ar crea o procedură pentru adoptarea actelor delegate care încalcă articolul 290 al tratatului și uh, înțelegerea comună privind puterile delegate dintre instituții. Uh, în plus, Comisia este împotriva amendamentului 96 și 156 pentru că anexele uh, sunt menite să suplimenteze obligațiile și ar trebui atunci să rămână acte delegate. În contribuie dorim să mulțumim raportoarei și membrilor TRAN pentru susținere pentru impulsul din spatele acestei propuneri și obiectivele noului regulament, și pentru că au venit cu mai multe îmbunătățiri la acest text. Sperăm că votul de mâine va duce la negocieri de succes în Parlament și Consiliu. Să sperăm că se va ajunge la un acord și că vom preveni mai bine accidentele și vom proteja mai bine cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Veira, că aveți ceva de adăugat? Da, pentru a-i răspunde domnului eh, Casin, înțeleg eh, că este preocupat de soarta micilor organizații, micilor companii și eu eh, sunt pentru măsuri în favoarea structurilor mici, uh, și în compromisul 5 propunem o soluție care să permită un mecanism simplificat pentru aceste organizații. În legătură cu îngrijorările domnului de Grandes Pascual și uh, fost, doamnei Foster, uh, am tratat cu multă grijă această definiție și uh, am colaborat cu serviciul juridic. Așa cum ați spus, domnule președinte, așa cum a spus și Eva Lichtenberger, dreptul penal uh, nu e armonizat în Uniune și uh, acest concept de neglijență și de intenționalitate nu e la fel în toate statele membre. Definiția nu este universală, se aplică doar acestui text. Vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc Comisiei TRAN, să vă mulțumesc, să mulțumesc și reprezentantul Comisiei pentru acest schimb de opinii și pentru uh, colaborare, pentru că astfel am ajuns la raportul de azi. Aș vrea ca mâine, după votul pe marginea raportului, să putem evita, invita membrii să voteze un mandat în care să se poată începe repede trialogul și să putem ajunge la un acord în prima lectură în lunile următoare pentru ca adoptarea să facă până la sfârșitul legislaturii. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor, le reamintesc membrilor că vom vota acest raport mâine și apoi vom vota și mandatul raportorului pentru a putea să deschidă negocierile cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume instalarea infrastructurii pentru combustibile alternativi. Raportor e domnul Fidanța. Carlo, mulțumesc domnule președinte! În cazul acestui raport ne bazăm pe propunerea Comisiei, care trebuie văzută în contextul unei strategii generale, care are puncte comune cu un alt punct de pe ordinea de zi uh, de astăzi. Propunerea mea are ca punct de plecare abordare asupra conceptului Comisiei în elaborarea acestei directive. Cu siguranță vor exista amendamente care își doresc să amelioreze textul Comisiei. Cu toții suntem de acord că, într-adevăr, e nevoie de investiții în ceea ce privește combustibilii alternativi, astfel încât să fie redusă dependența sistemului nostru de transport pe combustibilii convenționali. Astfel s-ar ajunge la o reducere a poluării și la a gazelor cu efect de seră. Voi voi spune rapid care sunt punctele principale. Cadrele strategice naționale. Acestea trebuie să fie exploatate la maxim, să includem obiective naționale, astfel încât să fie dezvoltați combustibili alternativi. Asta până în anul 2020, conform propunerii Comisiei. Apoi e nevoie de o abordare strategică pentru a se ține cont de diferitele tipuri de combustibile alternativi disponibili. Se punea accentul pe um, autovehicule electrice, dar apoi am văzut în propunerea Comisiei că sunt acoperiți toți combustibilii nefosili. Trebuie să acordăm o atenție și asupra acelor tipuri de transport care nu au fost încă luați în considerare din cauza unor constrângeri de ordin tehnologic. Și acest aspect este menționat în contextul aviației. E nevoie de metode de monitorizare a evenimentelor de la nivel național odată ce directiva va intra în vigoare. Transportul electric este un cel ambițios din partea Comisiei, și anume că există un standard care să fie aplicat în toate statele membre, să fie depășite barierele tehnologice, astfel încât vehiculele electrice să poată să circule pe toată suprafața Uniunii Europene. Va fi o chestiune greu de rezolvat. Atunci când vorbim despre un standard unic, pentru, de exemplu, conectorii pentru autovehiculele electrice, atunci reies următoarele probleme. Probleme tehnice, bineînțeles, dar și probleme legislative. Anumite state membre au o legislație avansată în acest domeniu, iar altele nu. Încercăm să nu înregistrăm niciun fel de regres. Există acele prize de tipul 2, acestea au fost propuse de comisie. Însă, în legislația națională, trebuie să existe și posibilitatea ca aceste prize de tipul 2 să fie prevăzute cu obturatori de siguranță. Această soluție pare să se bucure de consens pe moment. Apoi mai există o chestiune relativ asemănătoare și anume în ceea ce privește încărcarea rapidă și aici trebuie să găsim o soluție astfel încât să fie respectat standardul propus de comisie. Însă și aici există o problemă cu tehnologiile care există deja pe piață și cele care nu sunt foarte răspândite. Trebuie să existe mecanisme astfel încât tehnologia să fie una neutră. Deci nu trebuie neapărat să fie preluate cele deja existente pe piață, pentru care s-au făcut deja investiții. Trebuie să ținem cont și de tot ce este nou, apoi mai există o posibilitate de încărcare prin uh, Wi-Fi, nici aceasta nu este foarte bine dezvoltată. Apoi încă o temă foarte importantă, obiectivele din statele membre, asupra lor există acum o dezbatere înflăcărată în Consiliu. Foarte multe state membre consideră că aceste obiective naționale nu țin cont de condițiile de acolo și că nu vor, fi, um, nu vor putea fi duse la îndeplinire. Nu au fost schimbate niciun fel de cifre. Nu știu dacă avem destul expertiză tehnică încât să propunem altceva față de comisie, însă cred că pe parcursul negocierilor vom putea ajunge la o soluție. Aceste obiective care apar în anexă, dacă acestea se vor regăsi și în textul principal sau nu rămâne de văzut, dacă vor fi obligatorii sau nu. Pentru mine ar fi foarte folositor dacă am avea un calendar mai extins, astfel încât toate statele membre să poată să-și ducă la îndeplinire obiectivele. Apoi, în ceea ce privește hidrogenul, știm că nu e o tehnologie la fel de dezvoltată și răspândită ca alte tehnologii, deși are niște perspective interesante și ar fi important să fie îmbunătățită. Aici am sprijinit cifrele care apar în propunerea comisiei. Apoi, ce am mai prevăzut? rețelele de hidrogen să nu fie dezvoltate doar în statele în care există deja până în 2020, ci am prevăzut și faptul că ar trebui să înceapă investițiile și în statele membre în care această tehnologie încă nu există. De aceea e nevoie de un calendar mai extins, de exemplu anul 2030. Apoi, gazele naturale, o un aspect foarte important, atât sub formă lichefiată, cât și sub celelalte forme, LPG, iar fi o alternativă eficientă în ceea ce privește costurile și o economisire a energiei. Important e mai ales transportul pe apă în cazul GNL, Și eu vreau să sprijin cele spuse de comisie și în ceea ce privește căile maritime interioare. Comisia ne spune că în toate porturile din rețeaua TNT să existe niște stații de alimentare cu energie. Însă eu cred că se merge prea departe și statele membre trebuie să aibă o marjă de manevră mai largă. Ele să hotărască care soluții sunt cele mai bune pentru ele. De exemplu, când mă gândesc la Italia, dacă în Genova, în portul de acolo și într-un port apropiat ar trebui să existe două asemenea puncte pentru același scop, atunci eu cred că din punct de vedere economic nu e realizabil, pentru că nici măcar nu există această nevoie economică. De aceea insist pentru flexibilitate. Apoi, în ceea ce privește GNG, în cazul GNC-ului și aici trebuie să, fie, să există niște restricționări. Probabil vi se pare surprinzător acest fapt, dar dacă ne uităm la GPL, în text, Comisia spune următoarele face niște prevederi, dar apoi acestea nu sunt preluate în articole. Știm totuși că există acest articol în ceea ce privește acest combustibil care sunt răspândiți, dar nu sunt la fel de curați ca ceilalți combustibili care apar în text. Dar există o nevoie ca și asemenea rețele să fie dezvoltate pe viitor. Apoi, calitatea combustibilor alternativ și aceasta este foarte importantă pentru mine. și intervine aici și consumatorul final. De aceea eu cer o armonizare a culorilor care apar la pompele de alimentare pentru diferitele tipuri de combustibil, pentru că aceasta nu există acum. Dacă călătorim într-un alt stat membru, observăm că există diferențe de culoare pentru aceeași combustibil la pompele de alimentare. Un ultim punct are de-a face cu finanțarea acestei infrastructuri. Am cerut efectuarea unui studiu, o analiză a comisiei, astfel încât să fie foarte clar da, se cer investiții private, acest lucru este foarte clar, producători de energie electrică și așa mai departe, însă în același timp trebuie să existe o posibilitate de combinare fonduri private cu fonduri din alte tipuri de finanțare. Vă mulțumesc! Okay, colleagues, I've got six speak. Mulțumesc, stimați colegi, avem șase vorbitori și comisia trebuie să terminăm în 20 de minute, așa că vă rog, pe scurt, e primul schimb de opinii, va mai exista o, dezbo- o dezbatere când avem și celelalte amendamente. Domnul Ertrug are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, în primul rând țin să îi mulțumesc domnului raportor pentru colaborarea foarte bună de care ne-am bucurat și mulțumesc pentru acest proiect de raport echilibrat. Da, exista și sprijin pentru propunerea comisiei în general. Sunt de acord cu foarte multe dintre punctele menționate de domnul raportor. Dar cel mai important mi se pare că trebuie consolidat cadrul strategic național. Eu cred că acest aspect trebuie să fie sprijinit. Uniunea Europeană poate să se asigure că există un cadru flexibil la nivelul statelor membre, astfel încât acestea să poată să acționeze în funcție de nevoile pe care le au. Apoi sunt de părere că, în final, importante sunt condițiile oferite de diferiții combustibili alternativi. Și cred că domnul raportor a spus foarte clar că trebuie să fim foarte deschiși în ceea ce privește tehnologia. Ceea ce mă duce la următorul punct, evaluarea de impact a Comisiei, care arată diferiții costimbili alternativi la care, de fapt, se ajunge la um, probleme mai mari decât în cazul altora. Cred că ar trebui să sprijinim tot ce ține de sprijinirea electricității, a gazelor naturale și apoi tot ce ține de tehnologiile legate de de hidroenergie. Apoi există diferite păreri în ceea ce privește tipurile de combustibil. Există aceste produse secundare la rafinării, unde se produce motorină și benzină și unde de fapt există această, varia- această parte foarte mare a combustibililor fosili. Ce trebuie să evităm? Trebuie să avem grijă astfel încât cadrul uh, legislativ să fie astfel făcut încât într-un final, întregul proces să fie unul facilitat, chiar și când există diferite probleme, atunci se poate să intervină această flexibilitate de la nivelul statelor membre, astfel încât ele să poată acționa. Doamnelor și domnilor, important e să existe niște standarde tehnice compatibile, să nu le scăpăm din ochi. Dar apoi, trebuie să ținem cont și de cei care au investit primii și care să nu aibă de suferit mai târziu. Și sunt de acord și cu calendarul prevăzut de domnul raportor în ceea ce privește prizele de exemplu, astfel încât să ne asigurăm că toate sistemele vor fi compat compat compatibile. Apoi trebuie să fim deschiși față de consumatori și de aceea avem nevoie de o propunere bună și în ceea ce privește culorile prin care sunt marcați combustibilii alternativi. Un punct totuși e foarte important care trebuie aruncat în discuție și anume cel legat de finanțare. Știm că nu există fonduri foarte mari. Am văzut ce s-a întâmplat și în cadrul uh, rețelelor transnaționale nu avem fondurile de care este nevoie, însă trebuie să le amintim statelor membre și industriei că aceste fonduri trebuie să fie investite și în ceea ce privește transportul pe apă, mai, mai mult decât pe transportul rutier. Mulțumim, doamna Meissner. Mulțumesc și eu uh, raportorului din umbră. Este într-adevăr, din umbră e un raport foarte important Rețelele transeuropene au fost deja menționate. Sigur că ne, ne dorim ca uh, energia alternativă să fie disponibilă peste tot în Europa. În ce privește electromobilitatea, uh, Uh, această dată de, de, uh, de tranziție, da, putem fi de acord cu ea, dar nu trebuie să fie prea lungă. Și uh, e sigur că avem nevoie de prize pentru întreaga Europa care să creeze interoperabilitatea feroviară. Sigur că uh, nu trebuie să inventăm totul de la zero. În ce privește gazul natural lichefiat, da, într-adevăr, cred că este o opțiune foarte bună E important să încurajăm investițiile private, dar uh, știm că uh, deocamdată uh, stațiile merg pe hidrocarburi, pe motorină și nu cred că toată lumea e de acord cu uh, încurajarea gazului. Și dacă ne uităm la amendamentele 50 și 63, uh, raportorul propune uh, Uh, stimulente pentru uh, aprovizionarea cu GNL pe autostrăzi. Știm că uh, am putea să folosim GNL-ul și pentru autovehiculele rutiere. În legătură cu GPL-ul, domnul Fidanța a inclus în mod specific GPL-ul. Știm că 90% e pe bază de petrol brut, nu e o sursă regenerabilă. Deci nu e o opțiune uh, viabilă, să spunem, din punct de vedere ecologic. Uh, GNL-ul, de exemplu, este o sursă regenerabilă, o alternativă, dar GPL-ul nu este o alternativă la petrol. De asemenea, infrastructura pentru GPL este omniprezentă. Avem foarte multe stații de aprovizionare cu GPL. Avem 30.000 de mii de astfel de stații pentru GNL nu avem decât 3.000, deci iată, avem uh, o discrepanță foarte mare. Uh, iar în ce privește transportul uh, intern, s-ar putea ca aceste uh, stații de aprovizionare cu generul să nu fie suficient de aproape pentru porturi. Uh, mulțumesc, uh, domnul Bradburn. Da, într-adevăr, văd că nu mai avem timp. Domnul Taylor, îmi cer scuze. Da, într-adevăr, cred că ar trebui să folosim Uniunea Europeană pentru a normaliza uh, aceste sisteme uh, de transport uh, și așa mai departe. Dar, uh, din punctul meu de vedere, principalul obiectiv al folosirii acestor combustibili alternativi e să ne asigurăm că transporturile emit mai puține noxe și se bazează mai puțin pe hidrocarburi. Și încurajăm uh, transportul intermodal uh, înspre uh, transportul public, folosirea auto, bicicletelor, a mersului pe jos și a trenurilor și autobuzelor publice. Am înțeles că multe companii uh, energetice, deci de furnizare cu gaz și cu, uh, cu curent, uh, sunt dispuse să își diversifice aprovizionarea cu uh, GPL. Am auzit de asemenea că industria spune că uh, în domeniul mașinilor electrice, de exemplu, nu avem o piață decât de 1% pentru că lipsește cererea. Uh, de asemenea, uh, punctele de încărcare cu electricitate și a uh, stațiilor de încărcare cu electricitate lipsesc. Deci, cred că, din punctul meu de vedere, finanțarea acestei infrastructuri trebuie să fie rezolvată. E o problemă care trebuie să fie rezolvată dacă vrem să facem progrese. Multe state membre, sigur că vor avea bani, dar înainte ca banii publici să fie investiți în acest domeniu, cred că ar trebui să ne gândim dacă acest obiectiv Uh, cu care am început, al reducerii emisiilor poluante, poate să fie atins prin intermediul acestui mecanism. Dacă ar trebui să investim mai mult în cercetare, în dezvoltare, de exemplu, ca o uh, metodă alternativă pentru autovehicule. Cred că trebuie să fim foarte prudenți, domnule președinte, dar vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc, domnul Vandalen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și eu uh, raportorului. Cred că colegul Taylor a pus într-adevăr degetul pe rană. Cred că într-adevăr trebuie să ne întrebăm cum putem reduce emisiile de dioxid de carbon. Cred că e un aspect foarte important și care a fost uh, a suscitat foarte mult interes, foarte mult interes, dar cred că în acest domeniu e foarte important să punem accent pe acești combustibili alternativi și acest aceasta nu numai pentru transportul rutier, ci și pentru uh, transportul uh, uh, maritim și pe căi uh, maritime interne, ci și să sporim și alte, să, să uh, uh, oferim și alte posibilități. De exemplu, uh, puncturile de încărcare cu electricitate. E adevărat că situația evoluează. Apar aceste puncte de încărcare cu electricitate care, uh, private care apar, dar pe mine mă îngrijorează obligația pe care raportorul o propune uh, în legătură legătură cu obligativitatea acestor puncte de încărcare. Uh, în ce privește obturatoarele, trebuie să ne gândim la, uh, să vedem ce s-a întâmplat uh, pe piață, să nu uităm, să ne uităm la ce s-a întâmplat cu GPL-ul. Uh, când uh, gazul a apărut pe piață, au apărut tot felul de sisteme uh, sau de mecanisme în anumite state membre care uh, permiteau aprovizionarea cu GPL. Deci cred că trebuie să lăsăm piața să uh, acționeze și să nu impunem uh, o uh, măsură obligatorie pe care să o impună Comisia. Și cum au spus și alți colegi, mai ales colega Meissner, GPL-ul e un produs derivat al petrolului, s-a vorbit destul despre acest subiect. Nu sunt uh, de acord cu raportorul din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului. Am făcut deja câteva observații pe această temă mai de mult și aș dori să mulțumesc raportorului pentru efortul depus, dar uh, dacă ne uităm la o serie de aspecte, propunerea comisiei era destul de prescriptivă. Analiza patru tipuri de energie și, de fapt, trebuie să vedem care e situația care convine fiecărui stat membru în parte. E adevărat că statele membre trebuie să aibă posibilitatea să aibă politica proprie pentru a atinge uh, obiectivele europene, pentru că uh, depinde foarte mult de situația geografică și, de asemenea, depinde și de felul în care poți ajunge la aceste uh, emisii uh, eficiente. Sunt de acord cu ce spunea domnul Tyler, dar trebuie să fim realiști, dar cu, dacă ne uităm la 2020, uh, uh <laughs> cred că suntem prea optimiști. Nu știu dacă are rost să impunem uh, un obiectiv, uh, un termen limită 2020, pentru că e practic imposibil felul în care ar putea funcționa. Să zicem, dacă ai o mașină electrică pe care trebuie să o încarci, trebuie să mergi la o priză, dar problema nu a intervenit. A fost doar uh, discutată superficial. E vorba totuși de infrastructură foarte importantă și cred că piețele ar trebui să decidă. Știu că Uniunea Europeană are ceva bani pentru acest proiect. Uh, data trecută am făcut o observație, cele două mașini de la Plastiul Luxemburg, care se încarcă în Plastiul Luxemburg, le-a văzut cineva circulând. Eu n-am văzut pe nimeni urcând în ele, dar încă o dată, e o, o mică observație. Dar ideea e că Uniunea Europeană urmează să financeze această infrastructură pentru a uh, instala aceste prize de încărcare. Mm, dar Uniunea Europeană nu are suficienți bani. Cred că piețele ar trebui să facă. Nu știu dacă statele membre membre uh, sunt dispuse să investească un 500 de mii de euro în acest domeniu. Nu cred că e uh, greșit să punem problema cum procedăm cu anumiți combustibili și cum procedăm în domeniul transportului și, alto, și în alte domenii în următorii 20-30 de ani. Dar deocamdată, sigur am avut o dezbatere, dar cred că trebuie să aprofundăm dezbaterea, să vedem cum arată lucrurile în realitate și uh, dacă statele membre uh, sunt unde ar trebui să fie. Nu știu care e direcția în care se îndreaptă. Deci nu am o atitudine negativă, dar cred că uh, mi se pare puțin o, o poziție puțin care, cam, cam restrictivă și care impune măsuri puțin cam devreme. Doamna Lichtenberger, aș cerut cuvântul. Dacă nu, atunci reprezentantul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această ocazie. Voi fi foarte succint. Uh, doream doar să subliniez faptul că um, apreciem uh, acest raport, acest proiect de raport care este de o foarte bună calitate. Dacă îmi permiteți, voi avea o reacție scurtă la câteva puncte propuse de raportor pentru a încerca să îmbunătățesc propunerea inițială. Prețuim uh, foarte mult uh, faptul că că s-au dat uh, mai multă proeminență mai multor uh, chestiuni. Uh, mă bucur că se dorește extinderea setării standard la wireless, unul dintre aspectele care a fost menționat de mai multe ori de majoritatea părților implicate. Apreciem și faptul că raportorul a pus um, accentul pe cadrele naționale. Până la urmă, obiectivele pe care le stabilim și aici raportorul arată că există mai multe metode de a explica aceste obiective, pentru că propune să schimbăm unele dintre obiectivele stabilite inițial, adică cele legate de kilometri, de distanță, um, și uh, să-i înlocuim uh, cu o metodă bazată pe numărul de locuitori care trăiesc într-o anumită zonă. Toate aceste propuneri sunt valabile, sunt valide. Trebuie să analizăm puțin care sunt consecințele. Important este, până la urmă, să existe cadre naționale și ca acestea să aibă mai multe obiective principale legate de infrastructură. Doamna Foster are mare dreptate. Deloc uh, nu suntem într-o discuție legată de finanțarea publică de infrastructuri noi. Trebuie să facem totul pentru a permite, într-adevăr, forțelor de piață să instaleze aceste stații de aprovizionare sau de încărcare, să le înființeze. Tocmai de aceea impune, propunem uh, cadre naționale uh, și cred că există un echilibru și în uh, logica din uh, proiectul de ra- proiectului de raport al, de, pe care îl discutăm. Trebuie să îmbunătățim, în primul rând, modul în care vorbim despre aceste obiective pentru ca investitorii să aibă o ocazie reală cât mai bună de a înființa aceste infrastructuri. Dacă e nevoie de finanțare publică, trebuie ca ea să fie din când în când complementară și eventual în fază foarte timpurie. În privința sectorului maritim, trebuie să fim uh, foarte atenți. Există aceste, în acest sector, uh, într-adevăr, uh, trebuie să se găsească o alternativă la acest sector. Doamna Meissner a spus în mod foarte explicit că există mai multe constrângeri legate de acest sector. Avem cu disperare nevoie de o alternativă. Uh, și în orizontul de timp compatibil cu standardele noastre, alternativa este energia. Din acest motiv, proiectul de legislație trebuie să fie uh, ferm în privință uh, în privința obiectivelor, prin, în privința porturilor principale care trebuie să fie echipate. Suntem uh, pentru propunerea raportorului de a uh, face să depindă alegerea locației în cadrul portului și natura stației de reaprovizionare, pentru că există mai multe posibilități. Există facilități de um, aprovizionare în larg. Uh, toate aceste chestiuni să depindă de uh, autoritățile naționale de control. Ar fi foarte util să fie așa. În privința GNL-ului, um, suntem prudenți. Cred că aspectele legate de mediu au fost aduse în discuție astăzi. Dincolo de acest lucru, nu cred, considerăm că este o alternativă reală și credem că a avut suficient timp uh, acest gaz să-și uh, dovedească capacitatea de a reprezenta o alternativă. Uh, în anumite state, companiile petroliere au uh, ales să pună pe piață acest tip de combustibil și uh, uneori clienții au, uh, au ales acest gaz. Unor au fost cazuri de succes, altor nu, dar nu cred că trebuie să promovăm mai mult GNL-ul. Domnul Fidanț are cuvântul. Mulțumesc. Le mulțumesc colegilor pentru contribuții. Cred că avem o bază de lucru foarte bună și putem pe baza ei să elaborăm amendamente. Cred că suntem într-o situație destul de complexă. Cu această propunere a Comisiei avem uh, avantajul de a pleca uh, de la o bază de la care putem încerca să soluționăm uh, o situație de genul oul sau găina, pentru că fără rețea nu e piață, fără piață nu e rețea și așa mai departe. Și trebuie să elaborăm întâi rețeaua, pentru că apoi, în jurul acestei rețele, să se poată construi și o piață. Noi avem uh, datoria de a garanta flexibilitatea în cadrele strategice naționale. Și dau exemplul sectorului uh, transportului maritim. Aici tipul de combustibil folosit uh, ni se pare fundamental, însă este uh, altă treabă Ehm, să stabilim eh, ce se va face în eh, mediul portuar. Trebuie să garantăm că există compatibilitate cu instalațiile portuare și, de asemenea, e important să existe o analiză la nivel național. În final, din punctul de vedere al dezvoltării eh, tehnologice, această propunere este deschisă, ea poate evolua și poate fi adaptată progreselor viitoare în materie de combustibili alternativi. Mai înainte v-am dat câteva exemple. În uh, Marea Baltică transformă navele pentru ca ele să poată funcționa pe etanol. Lucrul acesta nu s-a prevăzut în uh, directivă, dar trebuie să acordăm flexibilitate pieței pentru ca ea să poată evolua și să poată folosi tehnologii noi. În ceea ce privește fondurile, și mă opresc aici, nu uh, trebuie să ne gândim doar la finanțarea directă, publică. Trebuie să ne gândim că și la nivel local există instrumente care pot favoriza, de exemplu, crearea unei rețele de transport electric. Există mai multe moduri de a stimula aceste infrastructuri. De exemplu, renunțând la anumite taxe la nivel local, și de aceea e important ca statele membre să aibă o marjă de manevră în planul naționale. Acest uh, raport uh, poate fi uh, elaborat cu ajutorul asistenței de elaborare a raportelor pe care l-am pregătit, aceasta este disponibilă. Deci uh, raportul domnului Fidanța va fi acoperit de acest fluturaj. Vă mulțumesc foarte mult. Ajungem astfel la sfârșitul sesiunii uh, obișnuite a Comisiei. Vă amintesc că mâine dimineață să veniți cu cartelele de vot. Acum începem reuniunea coordonatorilor, deci vă rog să părăsiți sala.